Dragi colegi și colegi, ieri am celebrat Ziua Internațională a Infirmierelor, iar Organizația Mondială a Sănătății a declarat anul 2020 an al infirmierilor și obstetricienilor. Prin urmare, la începutul acestei plenare aș dori să aducem un omagiu și să mulțumim tuturor acestor femei și bărbați în halate albe care oferă servicii sanitare esențiale și asta cu devotament, curaj și umanitate în momente extrem de dificile. E datoria noastră comună să le permitem să-și efectueze munca în siguranță și cu eficacitate. Am pus la dispoziție în toate statele membre material sanitar, echipamente și grație mm, protecției civile este un efort uriaș și munca acestor oameni e o bogăție pentru țările noastre. Trebuie să consolidăm competențele Uniunii Europene în domeniul sanitar. De acum înainte este un angajament pe care trebuie să ne luăm în fața cetățenilor noștri. Parlamentul a solicitat un mecanism european de reacție sanitară, obiectivul nostru fiind acela de a, a reacționa în manieră coordonată, comună, să putem reacționa la orice criză sanitară. Pandemia COVID-19 a demonstrat că e nevoie de o politică de sănătate publică proactivă și trebuie să garantăm o cooperare încă și mai strânsă pentru a avea sisteme de asistență de sănătate, un sistem rezilient și accesibil. Și criza ne-a arătat mai ales importanța solidarității în Europa. În, pe 9 mai 1950, acum 70 de ani, solidaritatea între șase țări europene permitea atunci concretizarea unei Europe a păcii și securității, o Europa care, așa cum spunea Robert Schuman, trebuia să realizeze lucruri foarte concrete, creând, în fapt, o solidaritate reală. Și doar așa se putea garanta o pace durabilă și se putea ameliora viața cetățenilor. Această viziune era una ambițioasă și pragmatică, bazată pe ororile uh, din timpul războiului și toate sacrificiile aduse atunci 70 de ani de pace comună, un proiect comun cu multe provocări și pentru viitor. Iată ce ne așteaptă. Munca abia începe cu Uh, bărbații, femeile și tinerii care demonstrează solidaritatea lor tocmai în aceste momente de crize. Cred că sarcina noastră va fi mai ușoară și ne asumăm o responsabilitate majoră. Trebuie să fim la înălțimea așteptărilor cetățenilor europeni. Trebuie să relansăm o reflexie de fond în ce privește viitorul Europei. Și să abordăm în mod imediat problemele care se pun. Criza ne-a arătat multe lucruri, ne învață multe lucruri, dar în mod repetat este clar că numai împreună vom putea merge mai departe. Mulțumesc! Dichiaro ripresa. Declar deschisă sesiunea plenară a Parlamentului European întreruptă pe 17 aprilie 2020. Aș dori să vă reamintesc măsurile de precauție care trebuie respectate. Aceste măsuri au fost luate. Președintele se întrerupe. Allora aspettiamo un attimo. Funcționa la traducțione? Toată lumea aude interpretarea? Da, prea bine. Atunci reiau, spune președintele. Vreau să vă reamintesc o serie întreagă de măsuri de precauție care au fost luate pentru a garanta respectarea distanței sociale Deputații de pe lista oratorilor trebuie să aloc în hemiciclu. Veți găsi plăcuța cu numele dumneavoastră la locul care vă revine. Ora, um, deputații care nu au timp de vorbire vor fi conduși de ușieri către celelalte locuri disponibile în hemiciclu. Deputații care nu pot lua loc în hemiciclu din motiv de lipsă de locuri pot să se deplaseze în sala de reuniuni SPAC 3C050 care este conectată la hemiciclu și care este echipată corespunzător. Vă reamintesc că registrul de prezență este disponibil în ambele săli. Începând de astăzi, de câte ori se intră în clădirile Parlamentului European, portul măștii este obligatoriu, o mască care acoperă atât nasul cât și gura. Masca este obligatorie în toate spațiile Parlamentului, inclusiv în hemiciclu și în sala de reuniuni 3C050. Oratorii care preferă să ia cuvântul fără mască au posibilitatea să o facă, dar numai și numai pe durata intervenției lor la microfon. Procesul verbal al ședințelor de pe 16 și 17 aprilie au fost distribuite. Aveți observații pentru, pe marginea acestor procese verbale? Nu este cazul. Ca atare, le considerăm adoptate. Vă rog, stimate coleg, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Un punct de procedură bazat pe articolul 22. Președintele trebuie să se asigure că ședințele Parlamentul European se derulează în mod corect și potrivit articolului 166, toți deputații acestui Parlament au dreptul să-și utilizeze limba maternă câtă vreme este o limbă oficială a Parlamentului European și există deputați care nu pot participa, uh, nu pot contribui la dezbateri pentru că nu pot să înțeleagă și să contribuie la dezbatere, nu pot să lucreze în într-o limbă care este oferită de interpretare. Două luni au trecut de când a început criza. Vă rog să vă asigurați că absolut toți deputații pot participa la dezbateri, atât în plen cât și în comisii. Președintele, aveți interpretare? Uh, domnule coleg, vă puteți asculta interpretarea? Domnule Vals, Domnule Vaiț, aveți interpretare? Nu înțeleg ce vreți să spuneți. În toate ședințele uh, oficiale Parlamentului beneficiați de interpretare. Avem cazul domnului Bronis Lavrope, care vorbește doar limba lituaniană și nu este capabil să înțeleagă o altă limbă sau să contribuie într-o altă limbă. Este doar un exemplu și mai sunt și altele. Vă rog să vă informați corect, cred că toate limbile oficiale beneficiază de interpretare. Dar am să veghez ca acest lucru să rămână ca atare și am să verific cazul pe care l-ați citat. Un alt uh, punct de procedură, colegul Moitan are cuvântul. Domnule președinte, cu toții știm că trecem prin vremuri foarte uh, tulburi se iau măsuri, este foarte clar, dar asta nu înseamnă că democrația este amenințată, dar tocmai asta se întâmplă în Parlamentul nostru de fiecare dată ne uh, justificați uh, faptul că datorită crizei uh, nu sunt acceptate anumite amendamente. Nu se poate ca în plen, dar și la activitatea comisiilor, munca să fie redusă în această proporție. Știți că amendamentele depuse în unele comisii sunt doar în limba engleză și deci nu sunt traduse. De asemenea, mie mi se pare că cu o oră înainte uh, de începerea activității comisiei, uh, deputații să fie uh, obligați să voteze. Deci, mie mi se pare că activitatea noastră este pur și simplu amenințată din punct de vedere democratic și, deci, vă solicităm urgent să ne întoarcem la o normalitate parlamentară și democratică de care nu putem vorbi în acest moment. Suntem foarte departe. Pe de altă parte, situația actuală nu se poate, uh, nu poate justifica uh, astfel de măsuri. Trebuie, din contră, să folosim uh, criza pentru a consolida democrația. Acesta ar trebui să fie scopul dumneavoastră al domnului președinte și, în orice caz, noi vom depune eforturi în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru observații, iau notă. Domnule Meter, v-aș reaminti că suntem unul din foarte puținele parlamente care am continuat să ne derulăm activitatea. Suntem un exemplu, inclusiv în ce privește uh, parlamente din alte regiuni ale lumii și cred că astăzi această critică nu este acceptabilă. Evocați amendamentele. E bine, acestea au fost adoptate conform regulamentului. Firește, ne confruntăm cu o perioadă deosebit de dificilă, fiecare trebuie să dea dovadă de înțelegere. Criza nu s-a încheiat, urgența sanitară e în curs, suntem în toiul acestei crize și sigur că trebuie să garantăm întâi de toate securitatea și sănătatea. Iar Parlamentul a fost cât se poate de diligent în a se echipa pentru a garanta siguranța și sănătatea. Vă mulțumesc pentru intervenție. Acum, în ce privește prelungirea ședinței noastre, o comunicare. La ultima ședință a conferinței președinților de pe 5 mai, am decis împreună cu președinții grupurilor politice să prelungim sesiunea plenară care începe astăzi și care se va derula până vineri 15 mai. În ciuda pandemiei, Parlamentul va continua să își exercite funcția esențială și această prelungire? Cine vorbește aici peste mine? Reiau. În ciuda pandemiei, Parlamentul European a continuat să își exercite funcțiile esențiale. Această prelungire a sesiunii, precum și un sistem adaptat pentru votul la distanță, va face posibil ca Parlamentul să joace rolul în mod deplin, în special în ce privește descărcarea bugetară. Asta ne va permite să luăm poziție pe o seamă de teme deosebit de importante, printre care și procedurile de urgență ce țin de pandemia COVID-19 și trebuie să luăm poziție în ce privește planul de relansare pentru viitor, precum și în ce privește cadrul financiar multianual CFM. Comisia Libe ne-a transmis o rectificare Conform articolul 241 alinat 4 al regulamentului, această rectificare va fi considerată adoptată dacă de acum până în 24 de ore niciun grup politic sau un grup de deputați care atinge mm, pragul necesar nu se manifestă. Rectificarea va fi disponibilă pe pagina web a plenarei și va fi publicată în procesul verbal a acestei reuniuni. Comisiile Agri și Peș au decis să lanseze negocierile interinstituționale potrivit articolului 71 alineat 1 al regulamentului de procedură. Aceste rapoarte, care constituie mandatul pentru negociere, sunt disponibile pe pagina web a plenarei, iar titlurile uh, lor vor figura în procesul verbal al ședinței. Conform articolului 71 alineat 2, Mm, deputați din mai multe grupuri politice pot solicita în scris, de acum și până mâine la miezul nopții, 14 mai, o supunere la vot a acestor decizii de lansare a negocierilor. Dacă în aceste termene prevăzute nicio cerere de vot în plenară nu a fost depusă, aceste două comisii vor putea să începe procedurile de negociere și v-aș reaminti că pe 17 aprilie, când am întrerupt sedința și potrivit articolul 69 uh, din regulamentul nostru, am semnat cu președintele Consiliului patru acte care au fost adoptate în procedura legislativă ordinară. Titlurile acestor acte vor figura în procesul verbal al sesiunii. Al ordine de... Trecem acum la ordinea de zi, la proiectul de ordine de zi care a fost uh, adoptată de către președința, uh, conferința președinților în data de 5 mai, în conformitate cu articolul 157, uh, acest proiect de ordine de zi va fost trimis. Acum aș dori să vă informez în legătură cu câteva modificări la această ordine de zi. În primul rând, aș dori să vă spun că am primit șase cereri de uh, dezbateri în uh, regim de urgență în conformitate cu articolul 163. Este vorba de texte legislative în contextul epidemiei COVID-19 și care urmează să fie adoptate în această plenară din 13 în 16 mai. În primul rând, uh, asistență micro- macrofinanciară acordată partenerilor vizați de politica de extindere și de vecinătate în contextul pandemiei de COVID-19. A doua cerere de urgență, măsuri temporare referitoare la adunările generale ale societăților europene și ale societăților cooperative europene. Apoi, a treia cerere, folosirea infra infrastructurilor uh, portoare măsuri provizorii cu privire la uh, validitatea anumitor certificate și uh, licențe. E vorba de regulamentul Omnibus. Al cincilea dosar, măsuri temporare cu privire la uh, furnizarea de servicii portuare, spune președintele. Al șaselea dosar, al patrulea pachet feroviar, prelungirea, prelungirea perioadei de transpunere. În urma consultărilor cu grupurile politice, aș dori să vă supun atenției Uh, aceste modificări uh, de, uh, la ordinea de zi. Miercuri, voturi în ceea ce privește deci un vot cu privire la rezidurile maxime de cicloxidim. Acest Uh, această propunere a fost retrasă de către comisie și va fi redepusă în luna iulie, deci uh, uh, va fi eliminat de pe urna de zi din această plenară. În ceea ce privește sesiunea de votare, prima va începe la 3 și jumătate, se va termina la 4 și 45. Vom avea mai multe voturi, patru documente de la TRAN, INTA și jurii, proceduri în, deci voturi în procedură de urgență. După aceea, Opt uh, voturi unice prevăzute în uh, proiectul definitiv de ordine de zi. În al treilea rând, două rapoarte ale domnului uh, Ferber, un raport al domnului Olbricht și al doamnei Marchez și un raport al colegului Lopez Aguilar. După aceea, un vot pe părți cu privire la obiecțiile pentru soia modificată genetic și, în fine, voturile pentru uh, uh, descărcările bugetare. Rezultatele primei sesiuni de votare urmează să fie anunțate la 19.45. La 20 uh, vom începe următoarele voturi, un vot privind primul bloc de amendamente cu privire la rezoluția referitoare la descărcarea bugetară și apoi un ultim vot cu privire la obiecția legată de soia modificată genetic. Acum, în ceea ce privește dezbaterile de pe ordinea de zi, la această plenară. Vom avea o dezbatere cu privire la concluziile reuniunii Consiliului din 23 aprilie 2020 și apoi o dezbatere cu privire la noul cadru financiar multianual, resurse proprii și plan de redresare economică. Toate acestea vor fi abordate într-o dezbatere comună care va avea loc de la ora 4 la ora 7 astăzi. Apoi, declarațiile Comisiei și Consiliului cu privire la legea uh, adoptată în regim de urgență din Ungaria și impactul asupra statului de drept și asupra drepturilor uh, fundamentale. Această dezbatere a fost uh, amânată pe ziua de joi, de la ora 9. Mâine, joi, vom începe la ora 9 cu anunțarea rezultatelor celei de-a doua runde de voturi de miercuri. Prima sesiune de votare urmează să, are loc, să aibă loc între 9 și jumătate și 10.45 cu un vot de amendamente cu privire la rezoluțiile pentru descărcarea bugetară. Renunțarea, uh, rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 13 uh, și 15. A doua sesiune de votare urmează să aibă loc între 13.30 și 14.45 vom avea votul uh, final cu privire la descărcările legate de descărcarea bugetară. De asemenea, vom uh, vota amendamentele la raportul uh, Șastel, după aceea votul cu privire la procedura de urgentă jurii, cu privire la măsurile provizorii privind societățile europene și societățile cooperative europene Rezultatul cele, deci rezultatele acestei sesiuni de vot vor fi anunțate la 17 și 15. A treia sesiune de votare urmează să aibă loc între 17.30 și 18.45. Vom vota în primul rând amendamentele cu privire la propunerea de rezoluție comună privind cadrul financiar multianual și planul de uh, redresare economică și apoi votul final cu privire la raportul Șastel. Vineri, Începem ședința la ora 9 și 15 cu prezentarea rezultatelor uh, celei de-a treilea runde de voturi de joi. Prima sesiune de votare vineri va avea loc între 9 și jumătate și 10.45. Vom vota amendamentele și documentele, uh, procedurile de urgență, INTA și TRAN. Și Eventual, vom uh, vota un al doilea bloc de amendamente privind propunerea de rezoluție comună cu privire la noul cadru financiar multianual, uh, resurse proprii și plan de redresare economică. Rezultatele acestor voturi vor fi anunțate la ora 13 și 15. A doua sesiune de votare va avea loc între 14 și 15 și 15.30. 15 uh, vom vota rezoluția cu privire la cadru financiar multianual, resursele proprii și planul de redresare și uh, votul final pentru procedurile de urgență de la INTA și TRAN. Rezultatele acestei runde de voturi vor fi anunțate la 17.30 a treia sesiune de votare cu privire la alte propuneri de rezoluție privind cadrul CFM, resursele proprii și planul de redresare ar putea eventual să aibă loc între orele 17.45 și 19, cu anunțarea rezultatelor la ora 21 și cu sfârșitul sesiunii. Iar sâmbătă, Deocamdată nu este prevăzută nici ședință plenară, sigur dacă nu sunt uh, alte obiecții. Modificările sunt considerate adoptate. Vă rog. Intervenție fără microfon aș dori să mă opun uh, procedurii de urgență pentru măsurile pentru, uh, măsuri, pentru serviciile uh, aeriene, numele grupului GUE. Data trecută ne-am dat acordul această procedură pentru zborurile sau fără pasageri, dar iată, din nou avem o relaxare propusă pentru foarte multe reguli din această industrie, fără niciun fel de rezervă din partea Parlamentului European. Noi credem că este o procedură foarte periculoasă acasă, ce facem noi de fapt? Permitem o relaxare a regulilor Uh, în cazul în care avioanele sunt uh, operate fără uh, echipaj, fără aportul Comisiei Tran și fără dezbatere la plenară până în 2023. Nouă nu ni se pare că este suficient. Dezbaterea nu este atât de urgentă încât să nu mai poată să aștepte o lună. Între timp, industria a anunțat foarte multe disponibilizări, foarte multe locuri de muncă se pierd și cer bani. De ce facem concesii acestei industrii fără a cere protecția drepturilor lucrătorilor și a uh, călătorilor. Deci noi considerăm că dacă acceptăm această procedură de urgență, spunem că dată uh, suntem conștienți de aceste preocupări, dar uh, nu facem decât să le permitem să facă ce doresc ei fără o dezbatere. Deci noi ne opunem acestei proceduri. Mulțumesc. Bineînțeles că vom putea uh, vota în procedură de urgență. Dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Nu vă auzisem. Îmi cer scuze, domnule președinte, nu înțelesesem că îmi dați cuvântul. Înainte de a începe intervenția mea, aș dori să îmi exprim uh, solidaritatea față de personalul medical, dar și serviciile de uh, securitate. Toți uh, uh, muncesc și trudesc pentru securitatea și siguranța noastră. Cred că această criză prin care trecem va schimba radical societatea noastră. Va trebui să luăm măsuri în continuare cu care nu ne-am mai confruntat până acum. Izolarea, de exemplu, care va duce la un șomaj masiv. De asemenea, modul nostru de viață va fi profund modificat. Faptul că ne-am schimbat modul de viață arată câte eforturi a trebuit uh, să depunem. Companiile, lucrătorii, toată lumea a pus osul uh, pentru a ajuta societatea să depășească această criză și va trebui să continuăm aceste eforturi uh, dacă vrem ca societatea să funcționeze. Dar cred că trebuie să luptăm pentru drepturile întreprinderilor noastre și iată avem această posibilitate. Companiile, societățile anonime europene nu pot să își respecte obligațiile în ceea ce privește reuniunile pe pentru acționari în uh, prima jumătate din an. Restricțiile legate de pandemie uh, fac ca aceste uh, măsuri să nu poată să fie respectate. Și deci propunerea Comisiei este plină de bun simț. Nu facem decât să consolidăm legislația și să permitem ca în anul 2020 să se facă o excepție de la această regulă legată de reuniunile la nivelul acționarilor companiilor. Trebuie ca termenul să fie prelungit până în 31 decembrie anul curent. De asemenea, trebuie trebuie să încurajăm tehnologiile digitale astfel încât aceste reuniuni să se poată facă la distanță. Cred că această reformă este indispensabilă și aceste dispoziții ar trebui să fie adoptate cât mai repede cu putință. Companiile trebuie să beneficieze de un grad mare de certitudine. Nu putem să le obligăm să respecte aceste obligații, ceea ce ar pune în uh, pericol sănătatea și siguranța lucrătorilor. Mesajul nostru trebuie să fie foarte clar. Noi trebuie să uh, ocrotim, să protejăm. Uniunea Europeană trebuie să-și asume această răspundere în criza COVID și orice reacție, orice răspuns pentru cetățeni reprezintă o dovadă de solidaritate a Parlamentului față de ei. Mulțumesc! Am uh, avut uh, o intervenție pentru și una împotrivă. Acum trecem la vot. Aplicarea procedurii de urgență în conformitate cu articolul 163 uh, din regulament cu privire la, uh, uh, la recomandarea menționată. Iar în ceea ce privește etichetarea uh, cauciucurilor, consumul de carburant, prescripțiile, dispozițiile minime pentru reutilizarea uh, lor, aș dori să vă spun că nu am primit niciun fel de propunere de modificare sau de respingere a propunerile Consiliului, în conformitate cu articolele 67 și 68 din regulament. Celelalte propuneri sunt considerate adoptate, deci. Înainte, acum, de a trece la vot, aș dori să vă uh, furnizez câteva informații în ceea ce privește procedura. Aș dori să mulțumesc uh, Direcției Generale Președinție pentru eforturile depuse, pentru că sistemul uh, de vot a fost îmbunătățit în urma unor eforturi susținute și cred că uh, Direcția Generală Președinție merită toate felicitările. Iar în ceea ce privește voturile, ați primit informații prin uh, mail. Au avut loc uh, două teste tehnice. Sper că toată lumea s-a familiarizat cu acest uh, nou sistem de vot. Votul va, avea lo- va începe la ora 16.30, va dura până 16.45 și toate voturile de astăzi se vor face prin apel nominal, deci eurodeputații pot să verifice rezultatul votului uh, mergând pe site-ul uh, internet al plenarei. Declarațiile de vot pot să fie prezentate în scris uh, în mod excepțional, deci nu vom putea Uh, accepta uh, explicații de vot de mai mult de 400 de cuvinte. S-a deschis votul, deci aveți uh, la dispoziție până la ora 16.45 pentru a vota. Rezultatele urmează să fie anunțate la ora 19.45. Benissimo, Minunat. Suspendăm ședința și reluăm la ora 4 cu uh, dezbaterea comună cu privire la uh, reuniunea extraordinară a Consiliului European din 23 aprilie și după aceea noul CFM, resursele proprii și planul de redresare. Ah, ne faccio firmare il verbale.

Da, cum ați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 Președinte. Președintele. Ah, bonjour, madame. Ça va? Ça va bien? Care colegi, Dragi colegi, acum vom avea discuția în comun în legătură cu concluziile Consiliului European, în legătură cu noul uh, cadru financiar multianual, uh, resurse proprii și planul de redresare. Vom avea declarații ale Consiliului European, al Comisiei Europene, atât cu privire la primul punct, cât și în legătură cu cel de-al doilea. Vă reamintesc, de asemenea, stimați eurodeputați, că această discuție nu prevede și intervențiile spontane și nici nu vor fi acceptate cartonașele albastre. Îi voi da cuvântul imediat domnului președinte Charles Michel. Ne începem, prin urmare, lucrările. Aveți cuvântul. Lei la parola, președinte. Aveți cuvântul, domnule președinte. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. În primul rând ar vrea să vă mulțumesc pentru faptul că îmi oferiți din nou ocazia de a mă adresa dumneavoastră aici. Această criză este o criză fără precedent, ceea ce înseamnă că trebuie luate decizii fără precedent. Și de aceea sunt convins că o cooperare foarte puternică între instituțiile europene legitime și democratice va fi absolut vitală în următoarele săptămâni și luni. Astăzi am ocazia de a vă împărtăși câteva observații după cea de-a patra videoconferință, deci după ultimul Consiliu European. După cum știți deja probabil, s-au uh, luat niște orientări foarte puternice. Primul obiectiv a fost să se sprijine propunerile făcute de ministrii de finanțe pentru a mobiliza peste 550 de miliarde de euro pentru a sprijini lucrătorii, um, companiile și statele membre și le-am cerut ministrilor de finanțe să implementeze această decizie până pe 1 iunie. Bineînțeles, știm cu toții și aici la Consiliul European că nu este suficient această sumă și ar spune că acest Consiliu European a fost ocazia de a um, trece la o abordare a crizei pe termen scurt, la o abordare mai degrabă pe termen mediu și lung în legătură cu ceea ce trebuie făcut, mai ales pentru a putea avea o discuție cât mai puternică în legătură cu orientările strategice transformative ale economiei noastre și ale modelului nostru social. Doamnelor și domnilor, cea de-a patra videoconferință a fost de asemenea ocazie de a discuta pe marginea uh, foi de parcurs uh, pregătită împreună cu președinția Comisiei. Am avut ocazia înainte de asta să prezint cele patru capitole pe care le propunem și aș dori să mă concentrez astăzi asupra două aspecte care au fost discutate și uh, în legătură cu care cu siguranță ne vom mobiliza și în următoarele săptămâni și luni. În primul rând, importanța Uh, unei mobilizări în ceea ce privește situația de pe piața internă. Cum putem consolida piața internă și mai ales cum putem considera că provocările care existau deja dinaintea pandemiei nu au uh, dispărut, bineînțeles, agenda climatică și cea digitală. Vă reamintesc că doar cu câteva luni înainte de izbucnirea acestei pandemii a trebuit să luăm niște decizii puternice și chiar istorice Consiliul European a luat aceste decizii cu sprijinul Parlamentului European pentru a stabili ca neutralitatea carbonului, neutralitatea în ce privește emisiile de, de dioxid de carbon să fie un obiectiv pentru companiile noastre și am hotărât că trebuie să sprijinim sectorul economic pentru această tranziție și de asemenea s-a luat o decizie istorică cu privire la digitalizare. Deci, prin urmare, agenda climatică și cea digitală vor fi elementele esențiale. Piața internă uh, înseamnă de asemenea să discutăm despre strategia auto, um, autonomiei Uniunii Europene. Cu toții acum considerăm că trebuie trase niște învățăminte uh, în urma ceea ce s-a întâmplat și să uh, readucem în Europa anumite capacități de producție și ca să spun ce să spuneam, să avem din nou marca Made in Europe. Și aici uh, apare un element absolut central pe care l-a pus în lumină această criză. Deci cât de important este să ne mobilizăm uh, în această privință. Pe lângă acest angajament important cu privire la piața internă, la cererea Comisiei Europene, am, vom prezenta în curând un raport uh, în care vom arăta cum sunt afectate diferitele ecosisteme europene pentru a, a putea avea toate informațiile utile. Acum, un al doilea element ce ține de piața unică, dar tot un element important ce ține de finanțare, bineînțeles. Este absolut esențial să avem o strategie puternică și ambițioasă pentru a mobiliza mai multe mijloace financiare și asta pe baza două instrumente puternice. În primul rând, bugetul european este un astfel de instrument și în ultimele săptămâni și luni am avut multe dezbateri pe baza acestor orientări bugetare europene și acum mai mult ca niciodată trebuie luate decizii, trebuie să ne adaptăm strategia noastră pentru a ține cont de uh, această criză. Însă nu este suficient. Uh, vom avea următorul buget și de aceea ne-am luat acest angajament puternic de a colabora, de a coopera pentru a lansa un fond de redresare, pentru a putea mobiliza astfel și mai multe mijloace financiare și pentru a identifica care sunt prioritățile din viitorul apropiat. Și în acest cadru, acestor două instrumente care trebuie mobilizate, unii, printre care și eu, am venit cu ideea mobilizării unei strategii de tip planul Marshall. Și țin să spun și astăzi aici, domnule președinte, că um, ceea ce mă privește, eu mă gândesc la uh, înființarea unui plan numit Planul Gasperi, după numele unui părinte fondator al Uniunii Europene, pentru a putea lucra împreună în um, vederea stabilirii mijloacelor comune de finanțare. Să vedem cum să identificăm și sumele care sunt necesare, dar să vedem cum vom stabili interacțiunea între acest fond de redresare și de transformare pe de o parte și următorul CFM și mai ales să vedem cum anume vom ajunge la acord pentru a mobiliza aceste mijloace financiare în mod eficace. Mijloace care sunt absolut necesare pentru a relansa economia. Acum, pe lângă această discuție despre redresare și despre mm, uh, relansarea economiei. Deci pe lângă asta, bineînțeles că acum Comisia Europeană mm, va veni cu noi propuneri. Uh, aș avea încă un element pe care țin să-l subliniez cu această ocazie pe care o am astăzi. Și anume, importanța de a nu pierde din vedere faptul că obiectivul fundamental al proiectului european de la lansarea acestuia după cel de-al doilea război mondial nu a fost doar pacea și prosperitatea, ci această idee că împreună cooperând cu toți, lucrând cot la cot pentru a fi mai solidari, doar așa putem face față greutăților cu care ne confruntăm. Și în ultimele decenii, motorul proiectului european a fost această convergență europeană și anume să reducem diferențele, disparitățile uh, dintre țări și regiuni și iată, această criză ne arată cât de necesar va fi să convingem toate statele membre că această criză nu poate să fie un pretext, o scuză pentru a adânci și mai mult astfel de disparități la nivel european pentru a adânci și mai mult uh, aceste diferențe. Nu, din potrivă, această criză trebuie să fie o ocazie care să ne consolideze voința comună de a face tot posibil pentru a avea mai multă convergență, mai multă coeziune și integrare europeană. Și eu sunt convins acum mai mult ca niciodată că această criză ne arată cât de mult soluția vine dintr-o cooperare sporită, dintr-o cooperare mai mare, de o convergență mai mare și nu uh, pe dos, deoarece știm că dacă o luăm pe calea cealaltă, nu avem cum să facem față unui astfel de fenomen cu implicații globale, pentru care e nevoie, bineînțeles, de o soluție globală. Și în ultimul rând aș vrea să vă spun că mai există încă un lucru extrem de important și vedem deja că la nivel economic efectele sunt dure. Mă gândesc la sectorul turismului, al transportului aerian, dar și în alte sectoare vedem că în următoarele zile și săptămâni va trebui să lucrăm activ pe baza unor propuneri făcute de Comisia Europeană, pe baza unor recomandări deși statele membre au uh, posibilitatea de a au competența de a prerogativa prerogativa de a hotărâ în ceea ce privește anumite chestiuni, cum ar fi frontierele, dar e foarte important ca statele membre să se așeze la aceeași masă a discuțiilor să-și suflece mânecile pentru a încerca să vină cu un plan coerent pentru a face față acestei provocări. Și cer din nou să se redeschidă frontierele europene cât de repede cu putință, luând, bineînțeles, toate măsurile de precauție necesară. Însă libera circulație a persoanelor este un element extrem de important. Capacitatea de a redeschide treptat frontierele este absolut esențială din punct de vedere social. Și eu sper ca în următoarele zile să facem într-adevăr progrese și să permitem ca statele membre să uh, se așeze la aceeași masă a discuțiilor pentru a lua niște decizii coerente, sincronizate și pentru a dovedi de asemenea și capacitatea de rezistență a Uniunii Europene. Domnilor și domnilor, în ultimul rând, Chiar dacă asta nu are neapărat legătură cu dezbaterea de ultimul Consiliu, aș vrea să mă refer la un lucru care mi se pare mie absolut esențial. Ca președinte al Consiliului European vreau să spun că dreptul european are întâietate. Este un subiect absolut central. Ideile europene trebuie să progreseze, cooperarea europeană trebuie să progreseze și aici rolul Curții Europene de Justiție este absolut central pentru a garanta uh, o interpretare uniformă a dreptului european. Acum 70 de ani, Robert Schuman, prin declarația sa, care este acum un soclu, este baza acestui proiect european, el exprima atunci niște valori inovatoare pentru perioada respectivă. Doar cu câțiva înainte, națiunile fuseseră în război, nu aveau încredere unele celelalte, fiecare se izolase și asta a dus practic la tragedia care a avut loc. Acum nu mi-aș dori neapărat ca să avem o abordare de tip uh, război când fiecare încearcă să se descurce. Eu mă gândesc la un punct în comun. Uh, mă gândesc și la ce s-a întâmplat acum 70 de ani. Acum ne confruntăm cu o criză globală fără precedent și la fel și acum 70 de ani a fost nevoie de creativitate, de inovare, de îndrăzneală, de curaj, de temeritate pentru a ieși, pentru a renunța la ochelarii de cal, de cal care timp de decenii a tras lumea în jos. Acum, această generație politică, această generație de cetățeni trebuie să aibă aceeași capacitate de curaj, de îndrăzneală, de temeritate pentru a putea să găsim ceva care să ne inspire în această criză, în această durerință, du- durere prin care trec atât de multe familii. Acum trebuie găsită o energie care să transforme proiectul european deoarece proiectul european este una dintre cele mai minunate idei politice din întreaga istorie. Deci acest proiect european trebuie să aibă capacitatea de a fi la înălțimea acestei provocări și pentru a reda demnitatea persoanelor, deoarece până la urmă acesta este scopul său inițial, să avem niște societăți binevoitoare care să poată să privească către viitor cu mai mult optimism. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte Michel. Acum îi dau cuvântul uh, doamnei Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Vă rog. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président cher euh, Charles Michel, mesdames et messieurs les députés. Domnule președinte, domnule Charles Michel, domnilor și domnilor deputați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În uh, cei 60 de ani care au trecut uh, de la declarația Schuman, iată, Europa s-a confruntat cu tot felul de crize. Deviza Europei a fost uh, nu doar uniți în diversitate de-a lungul timpului și din multe puncte de vedere, ci și uniți uh, în fața primejdilor. Și în această perioadă periculoasă, răspunsul la criză are nevoie de unitate și o hotărâre din partea Uniunii Europene, precum și de ambiție. Și tocmai în acest sens, Comisia lucrează pe marginea unui plan de redresare ambițios pentru Europa, așa cum aș cerut în rezoluția dumneavoastră de astăzi. Doamnelor și domnilor deputați, știm cu toții de ce trebuie să intervenim. În ultimele săptămâni, de multe ori m-ați auzit vorbind despre ce trebuie să facă Europa. Astăzi am să vă spun cum ar trebui să facă aceste lucruri și am să vă prezint uh, arhitectura și principalele caracteristici ale planului de redresare ambițios pentru Europa, pe marginea căruia lucrăm. Pentru a face însă aceasta, trebuie să înțelegem în primul rând uh, care este structura acestei crize, care este foarte specială. Uh, și permiteți-mi să fac trei observații înainte acestei analize. Am mai avut uh, scăderi economice în trecut, însă niciodată nu am avut uh, o stopare a activității economice ca în ultimul timp. Lanțul de furnizare a fost profund perturbat, cererea a colapsat și adevărul este că nu putem pur și simplu să ne întoarcem în curând la business as usual. Într-adevăr, societățile economice se vor deschide încet, gradual. Până la urmă, părinții vor trebui să continue munca de acasă, chit că școlile rămân închise și, pe bună dreptate, măsurile de distanțare socială rămân în vigoare, dar, până la urmă, întreprinderile vor trebui să regândească modul în care funcționează. Cu alte cuvinte, ne vom reveni, dar va dura. A doua mea observație este aceea că virusul este același în fiecare stat membru. Da, dar capacitatea de a răspunde la acesta, capacitatea de a absorbi șocul, diferă în schimb foarte tare. De exemplu, știm că sunt țări și regiuni cu economii care se bazează pe servicii în funcție de client, de exemplu turismul sau cultura. Acolo suferința a fost mult mai mare. Și să nu uităm că sunt și cei care au fost loviți primii de virus și ei vor rămâne cei mai grav afectați, pentru că a fost o experiență dureroasă. Tot ceea ce s-a întâmplat în Italia și în Spania, felul în care au abordat până la urmă aceste țări pandemia, i-au ajutat pe ceilalți să se pregătească pentru impact. Al treilea comentariu din partea mea este că fiecare stat membru i-a susținut pe lucrători și pe întreprinderi așa cum a știut mai bine. De asemenea, S-a întâmplat asta și mulțumită faptului că nivelul european a fost uh, rapid, pentru că am dat flexibilitate în ceea ce privește fondurile structurale și am dat flexibilitate completă în ceea ce privește ajutorul de stat. Dar este în același timp adevărat că fiecare stat membru are un alt spațiu fiscal. Deci utilizarea ajutoarelor de stat diferă foarte tare de la un stat membru la celălalt. Începem acum un proces de observare. Vedem uh, cum putem face să obținem un nivel omogen pe piața unică. Deocamdată acesta este complet lipsit de omogenitate. Pentru asta este nevoie de un răspuns european și pentru asta avem redresarea europeană care se axează pe priorități europene. Este esențial ca Parlamentul European să joace aici rolul său de plin. Pentru mine este de la sine înțeles faptul că acest Parlament trebuie să ofere răspunderea democratică și să aibă un cuvânt de spus pe tot pachetul de redresare exact cum o face și în ceea ce privește bugetul european. De fapt, despre asta vom discuta astăzi, așa că permiteți-mi să intru direct în pachetul de redresare, care are două părți. În primul rând, va fi bugetul european, acel cadru financiar multianual pe care îl cunoașteți cu toții mult prea bine. În al doilea rând, dincolo de acest buget, va fi un instrument de redresare finanțat cu o mare marjă de manevră. Și, practic, astfel fixăm o sumă maximă de bani pe care Comisia o poate împrumuta pe piața de capital cu garanțiile statelor membre, deci cu susținerea statelor membre până la urmă. Un aspect foarte important este acela că Trebuie să avem în vedere toată suma din instrumentul de recuperare, care va fi canalizată prin bugetul european și anume prin programele europene. Și aici, repet un aspect important, Parlamentul European va avea același cuvânt de spus cu privire la cum banii de redresare sunt cheltuiți, exact cum o face și în ceea ce privește întregul CFM. Și apoi, încotro merg banii de redresare. Vor fi bani cheltuiți pe trei piloni. În primul rând, pilonul 1, se va axa pe susținerea statelor membre în așa fel încât să se redreseze, să repare și să iasă din această criză mai puternice. Marea parte din bani va fi cheltuită în cadrul acestui prim pilon și anume pe un nou instrument de redresare și rezistență, va finanța în statele membre niște investiții cheie publice și reforme, dar trebuie să existe o aliniere cu politicile europene. Cu alte cuvinte, noi pavăm calea înspre neutralitate cu privire la climă, înspre digitalizare și înspre o Europa rezistentă. Se va face prin semestrul european, va fi un instrument la dispoziția tuturor statelor membre, chit că sunt în zona euro sau nu, și ne vom axa pe acele părți ale Uniunii care au fost cele mai afectate și unde într-adevăr, nevoile sunt cele mai importante. Aceasta este o primă parte a primului pilon, iată unde merge grosul banilor și, de asemenea, în acest prim pilon este și o a doua parte, o a doua componentă, o propunere a Comisiei de a face un top-up la, la fondul de coeziune. Asta vine dincolo de portofoliul obișnuit de coeziune care există în CFM. Acest top-up va fi alocat în funcție de severitatea impactului economic și social al crizei. Trecem acum la al doilea pilon, care se referă la relansarea economiei și la ajutorarea uh, celor din mediul privat, în așa fel încât ei să poată să se relanseze. Chiar și dinainte de criză ne-am dat seama că era nevoie de investiții majore în domeniile cheie, pentru că aveam 5G, inteligența artificială, hidrogen curat, uh, energii regenerabile offshore și multe altele. Ce a schimbat această criză până la urmă este faptul că S-a constatat că această nevoie este acum mult mai mare față de în trecut și tocmai de aceea noi vom consolida InvestEU ca instrument și, pentru prima dată, vom crea o nouă facilitate de investiții strategice. Prin aceasta se vor face investiții majore în elementele cheie din lanțul valoric, am văzut și în timpul crizei cât de dependenți eram pe lanțurile internaționale de furnizare, de exemplu în domeniul farmaceutic. Așa că Uniunea Europeană trebuie să fie în măsură să poată să producă singură medicamente critice. Pentru asta însă avem nevoie de întreprinderi sănătoase în Europa, în care să putem investi. Este motivul pentru care, în acest al doilea pilon, propunem de asemenea și un nou instrument de solvabilitate prin care să reușim să acoperim nevoile de recapitalizare ale întreprinderilor sănătoase, care însă s-au confruntat cu mari riscuri din cauza izolării în criza COVID și asta indiferent unde se află aceste întreprinderi în Uniunea Europeană. Trecem acum la pilonul 3 și ultimul, este vorba de a trage învățămintele imediate din această criză. În ultima lună am văzut ce este important, ce a funcționat bine și unde e loc de mai bine, așa că noi vom consolida programe care și-au uh, dovedit valoarea în această criză, cum ar fi Resc EU, cum ar fi Orizont Europa. De asemenea, vom crea un nou program dedicat de sănătate și ne vom asigura că putem să-i susținem pe parteneri, consolidând instrumentele pentru vecinătate, pentru cooperare, dezvolt- uh, pentru cooperare în plan internațional și pentru asistență. Stimați eurodeputați, pe scurt, iată cum arată instrumentul de redresare. Se va axa pe acele elemente unde este cea mai mare nevoie și cel mai mare potențial. Este un instrument de redresare pe termen scurt, concentrat pe primii ani de redresare, va fi cu granturi, va cuprinde și posibilitatea de a face un front-loading de investiții încă din acest an, utilizând modelele de finanțare pe modelul garanțiilor uh, naționale. Și să nu uităm că nu luăm chiar de la zero. Până la urmă, instrumentul de redresare are o funcție de complementaritate față de plasele de siguranță menționate și convenite de statele membre, și anume instrumentul de finanțare prin BI și mecanismul european de stabilitate. Și împreună cu CFM-ul, aceste elemente vor reprezenta răspunsul ambițios de care are nevoie Europa. Un răspuns care cuprinde și resurse proprii noi, de care avem nevoie în bugetul nostru, exact așa cum propusese Comisia în 2018. Este un răspuns care reflectă valorile noastre comune cu un mecanism de a proteja statul de drept, un răspuns care se bazează pe necesitate și care este creat pentru a face testul viitorului. Adică un răspuns care s-a născut din criză, dar care investește înspre viitor și servește viitorului. Nu este vorba doar de solidaritate între țări și între oameni, este vorba de, consolidari, de consolidarea solidarității între generații. Și doamnelor și domnilor, mai devreme sau mai târziu, cercetătorii și oamenii de știință vor găsi un vaccin împotriva coronavirus. Dar împotriva schimbărilor climatice nu avem vaccin și de aceea este momentul să investim acum înspre un viitor curat. Investițiile noastre au prețul lor aici. Prețul acesta înseamnă și o îndatorare mai mare, dar dacă trebuie să sporim îndatorările, și dacă pentru acestea trebuie să răspundă copiii noștri, atunci acesta este minimul pe care îl putem face acum, să investim acești bani în viitorul copiilor noștri. Și anume, să rezolvăm problema schimbărilor climatice și să nu îi mai împovărăm pe aceștia și cu schimbările climatice. De aceea, să nu uităm un element în această criză, să nu cădem în tiparele vechi și să nu ne mai băgăm bani în economia de ieri. Să avem acum curajul să profităm de ocazie pentru a crea o economie modernă, curată, sănătoasă, care să reprezinte temeiul, fundamentul viitorului copiilor noștri. Doamnelor și domnilor, doar nivelul european nu poate vindeca toate rănile pe care le va lăsa această criză. Însă, noi ne asumăm partea noastră de răspundere și iată, astăzi reușim să egalizăm poverile între statele membre și să ne asigurăm totodată că acest efort uluitor va fi unul care să țină cont și de tânăra și viitoarea generație. Sunt profund convinsă de faptul că Europa reușește să țină piept uh, acestei provocări. Trăiască Europa! Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă președinte von der Leyen. Acum vor interveni președinții grupurilor politice. Începem cu domnul Weber, de la PPE. În mod normal, începem imediat cu chestiuni tehnice sau de dezbatere politică, însă astăzi aș vrea să fac în primul rând referință la oameni și la eforturile făcute în fața suferinței. O asistentă de la Madrid, de exemplu, care a fost infectată când avea grijă de un pacient sau un doctor de la Bergamo care a trebuit să ia o decizie în ultimele săptămâni în legătură cu viața și moartea pacienților și tinerilor care au încercat uh, să lupte zi și noapte pentru a găsi un tratament. Am menționat doar câteva exemple pentru a vă spune că eroii în această criză nu sunt starurile mass mediei sau politicienii, ci milioanele de europeni care au ajutat, care și-au luat un angajament și au avut grijă de noi toți. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru că nu vor exista niciodată destule cuvinte frumoase pentru a vă mulțumi. Și acum și noi trebuie să ne facem datoria în calitate de politicieni. Este momentul nostru și PP-ul susține arhitectura generală care a fost prezentată astăzi pentru a avea un CFM orientat pe viitor și un fond de redresare, un plan de redresare care sunt absolut necesare în Uniunea de astăzi. Și pentru că vorbim de arhitectura acestui nou mecanism, pentru noi, PPE, un element cheie este acela de a lupta pentru un buget democratic, care să fie hotărât de oameni reprezentați aici, bazat pe solidaritate între oameni și națiuni. Un buget care să aibă grijă de oameni cu adevărat ne dorim înapoi uh, suveranitatea, așa se spunea în campania pro-Brexit. Însă pot să vă spun că acest mesaj de succes reflecta faptul că oamenii nu se simt implicați în procesul de luare de decizie în UE și tocmai de aceea e și mai important ca Bruxelles să hotărească uh, în legătură cu aceste lucruri. Nu e important ca Bruxelles să hotărească, ci din potrivă fiecare deputat în parte trebuie să o facă, pentru că aceasta trebuie să fie în mâna celor care au fost aleși în acest sens niciun buget fără legitimitate. Iată un principiu esențial în democrația europeană și acest, uh, această promisiune a fost făcută de Comisia Europeană. Cred că acum a venit momentul ca și Consiliul să-și asume răspunderea. Nu e momentul să trecem la lupte instituționale, ci din potrivă trebuie să garantăm și din punctul de vedere al Consiliului o Europa, Europa democratică pentru viitorul nostru. O a doua chestiune importantă pentru noi la PPE este faptul că oamenilor nu le pasă de proceduri, ci de susținerea propriu-zisă și în ultimul timp solidaritatea s-a manifestat clar între europeni și acum trebuie să ne centrăm pe regiunile și cei care au cea mai mare nevoie de noi și în special generația tânără și aceasta vreau să fie un punct important în această a doua parte a intervenției mele pentru că în ultimii 12 ani am vorbit despre un fel de generație pierdută a Europei. Milioane milioane de tineri care sunt bine pregătiți, formați și care nu au o șansă de reușită pe piața muncii. Și aș mai sublinia aici că Europa nu își poate permite să mai piardă încă o generație uh, în fața viitorului care ne așteaptă în UE și tocmai de aceea e nevoie de investiții. Europa trebuie să ofere speranță acestei tinere generații. Un al treilea aspect este că trebuie să fim sinceri în legătură cu CFM-ul și să ne respectăm angajamentele, așa cum am făcut-o eu în fața legătorilor mei și dumneavoastră la fel anul trecut. Un element pe care doamna von der Leyen l-a prezentat aici e vorba de investițiile pe viitor, schimbarea climatică, investiții în cercetare, piață digitală, educație, luptă împotriva cancerului și astăzi împotriva coronavirusului. Toate acestea sunt activități comune și nu trebuie să uităm uh, regiunile și agricultorii noștri, pentru că politica de coeziune și politica agricolă reprezintă instrumente de uh, solidaritate chiar în ziua de astăzi în UE și tocmai de aceea ele trebuie finanțate. Un ultim comentariu pe care aș dori să-l fac trebuie să avem grijă și de uh, pregătirea noastră pentru eventuale viitoare uh, crize, pentru că e clar că nimeni nu poate spune dinainte că nu ne va aștepta o altă pandemie, dar trebuie să facem astfel încât Europa să fie mai bine pregătită în fața unei astfel de viitoare posibilități. Avem nevoie de flexibilitate, de resurse proprii, de instrumente pentru un răspuns rapid și eficace atunci când se va mai prezenta o astfel de situație din această criză trebuie să iasă o Uniune mai unită care să facă față acestei probleme o Uniune care să investească în proiectele de viitor și să creeze un viitor economic pentru generația tânără. În urma acestei crize ne dorim, la nivel global, o Europa care să fie prima oferind răspunsuri în fața crizei și, iată, acesta ar fi momentul șuman, așa cum spuneați dumneavoastră, a generației noastre. Trebuie să fim foarte clari în acest sens și trebuie să fim motivați uh, de curajul pe care l-am văzut, de care au dat dovadă doctorii și asistentele în ultimul timp. Acesta ar trebui să fie un exemplu pentru noi, deci să trecem la acțiune. Mulțumesc! Președinte... Vă mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna președinte Garcia Perez? Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. În primul rând, aș vrea să-mi exprim recunoștința pentru faptul că astăzi pot să fiu aici personal pentru a avea această discuție. Am trecut prin niște săptămâni foarte dificile în toate țările membre. Mulți dintre cocetățenii noștri și-au pierdut viața, mulți și-au pierdut uh, ființe dragi și milioane de persoane acum uh, trăiesc cu frica și nesiguranța în ceea ce le privește viitorul. Și în ciuda circumstanțelor complicate, Parlamentul European a putut să își continue munca, dând dovadă de solidaritate. Și datorită eforturilor domnului Sassoli, președintelui nostru, suntem un exemplu de solidaritate și le sunt recunoscătoare și tuturor funcționarilor din Parlamentul European momentul acesta suntem conștienți de faptul că avem o responsabilitate istorică. Când cetățenii se simt neprotejați, lăsați de izbeliște în clipele cele mai grele, rețetele facile sunt cele care prin teren populismul, naționalismul și cei care au de pierdut sunt cei care susțin democrația. De aceea, sunt importante deciziile pe care trebuie să le luăm în următoarele zile. Deși Consiliul a avut o reacție inițială care părea să fie o reacție de a-și transmite mingea unul altuia pentru a nu lua o decizie, până la urmă, pe 23 aprilie, s-a transmis un semnal pozitiv pe care l-au înțeles toți cetățenii. Un program european de redresare, de reconstrucție, cu un plan financiar care să fie uh, legat de cadru financiar multianual. Acum, mingea e în terenul Comisiei Europene și solicităm Comisiei să dea dovadă de ambiție. Mâine vom adopta o rezoluție comună care transmite două mesaje clare. Primul mesaj, unul de unitate. Acest Parlament este gata să depășească diferențele ideologice și naționale pentru a lucra pentru un interes comun. Și de aceea e important ca planul de redresare să fie în CFM, deci să fie supus controlului Parlamentului European și de aceea e absolut necesar ca Parlamentul să poată decide pe picior de egalitate cu Consiliul. Al doilea mesaj, ambiția, convergența și durabilitatea trebuie să fie obiectivele noastre care să ne marcheze calea acum în legătură cu acest plan de redresare întrebare. Cetățenii, societatea ne cere acest lucru. Ne-o cer tinerii când ne spun că nu trebuie să le jertfim viitorul renunțând la pactul ecologic și la un model de societate mai durabilă. ne cer asta pe rețelele sociale de la inițiativa We Move Europe. Haideți să ascultăm pe cei care din societatea civilă vor să coopereze cu noi pentru Europa mai bună, deoarece, domnul și domnul reptați, Europa nu este a noastră, nu e proprietatea noastră. Deci, prin urmare, astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie nevoie de toate energiile. Și de asemenea cetățenii ne cer să nu îi abandonăm pe cei mai vulnerabili și de aceea pilonul social trebuie să fie coloana vertebrală, o rețea care să-i protejeze pe cei mai vulnerabili, să garantăm locurile de muncă și nu putem renunța la inițiative importante aici. De asemenea, trebuie să invertim într-o intervenție digitală justă. Însă pentru a finanța toate aceste politici e nevoie de cel puțin 2 miliarde de euro. Eu înțeleg că e un moment dificil să le cerem bani statelor membre, însă e momentul să cerem să creștem, mă scuzați, până la 2% nivelul de resurse proprii. E momentul să emitem și bonurile de reconstrucție, bondurile de reconstrucție, obligațiunile și e nevoie de împrumuturi care să permită investiții pe termen lung pentru recuperarea economică. Am auzit-o pe doamna von der Leyen vorbind despre semestrul european. Vă reamintesc că grupul nostru politic nu va accepta ca semestrul european să nu țină cont de, de, de durabilitatea de mediu, de chestiuni dimensiunile sociale și de obiectivele de dezvoltare durabilă. Doamnelor și domnilor deputați, e bine să ne aducem aminte de trecut pentru a trage învățăminte, este important să privim și către viitor. Și acum adresez Comisiei Europene și Consiliului. În aceste clipe aveți o răspundere importantă și Parlamentul European e dispus să vă ajute, să lucreze cot la cot cu dumneavoastră, însă Condiția e ca dumneavoastră să fiți ambițioși și să puneți interesul comun în fața discursurilor naționale. Deci ambiție, curaj, asta este ceea ce ne trebuie acum. Vă mulțumim. Are cuvântul acum domnul Cioloș. Doamnă președintă, domnule președinte Michel, domnule președinte, dragi colegi, Robert Schuman spunea acum 70 de ani că europa se construiește etapă cu etapă prin solidaritate în fapt nu doar în declarații. odată cu criza sanitară cauzată de pandemia covid nouăsprezece intrăm într o criză economică majoră. experiența ultimilor șaptezeci de ani ne arată că europa a avansat mai ales când a fost nevoită să găsească soluții în fața crizelor cărora a trebuit să le facă față după această criză nu va fi suficient să redresăm economia în multe locuri va fi nevoie de o transformare profundă a modului în care ne raportăm la resurse dar și la tehnologie. nu o să ne putem întoarce la economia secolului xx ci dimpotrivă va trebui să construim relansarea pe o temelie nouă atenția față de mediu digitalizarea sectoarele strategice precum cel sanitar

Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Van der Scheden. Dragi colegi, ca și la Cernobâl, un uh, regim comunist mai întâi uh, a încercat să ascundă adevărul despre coronavirus, apoi să nu-și asume răspunderea și după aceea să, încearcă, să încerce să scape ei bine, țările europene mai întâi au trebuit uh, să se roage să primească mijloace de protecție necesare. Asta a fost rezultatul globalizării și din asta a rezultat uh, în China o putere mondială. Practici de dumping, uh, manipularea pieței și, dincolo de orice, naivitatea politicienilor occidentali. Și acum vedem că discutăm despre 146 miliarde de euro ca și uh, lipsuri la nivel economic uh, european în plan comercial. Riscăm să fim dominați de o dictatură comunistă. De aceea, relațiile cu China trebuie regândite. Anumite sectoare strategice și infrastructuri trebuie protejate în fața acestor infiltrații. Trebuie să ne dezicem de naivitatea față de China și Europa trebuie să fie reindustrializată. Și apoi, după criza migrației, după criza financiară, nu se poate ca și de data aceasta oamenii obișnuiți să plătească prețul. Trebuie să-i protejăm uh, pe oamenii noștri, trebuie să-i protejăm pe ei și locurile lor de muncă. Mulțumesc! Eh, președinte Șirdevan. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Șirdevan acum, de la Verzi? Ah, nu, no, Lambert. Pardon, pardon. Scuzați, domnul Lambert are cuvântul de la Verzi. Mă iertați, spune președintele. A, nu, nu mă, nu mă deranjează să spune și Dervan. Dragi colegi, de trei luni, medicii, asistentele medicale, infirmierii, gunoierii, cei care livrează la domiciliu, cu toții își pun viața în joc pentru a asigura continuitatea vieții noastre. De trei luni, cetățenii europeni dau dovadă de un elan uh, enorm de solidaritate. Îi ajută pe vârstnicii izolați, confecționează măști, mulți se ajută pentru a îngriji copiii, multe inițiative. Deci de trei luni cetățenii își asumă responsabilitatea, însă încep să devină nerăbdători și pe bună dreptate, deoarece între timp ce fac liderii europeni? Domnule Bișel, v-am ascultat și mă bucur când ați, că am auzit că vorbiți despre o reacție solidară pentru a reduce disparitățile. Însă adevărul e că dacă ne uităm la acțiunile întreprinse de șefii de stat și de guverne când e vorba de a veni cu finanțe pentru această solidaritate, ce fac? Tot amână, tergiversează și se închid în logica fiecare pentru sine de peste 10 ani se pune problema solidarității așa în termeni moralizatori, ca și cum uh, am avea două tabere, așa numitele state virtuoase și cealaltă tabără a statelor păcătoase. Bineînțeles, gestionarea publică a guvernului elen, public sau uh, elen, uh, italian sau spaniol, nu au fost neapărat uh, extraordinare. Însă, în țările de jos, toate guvernele au purtat un război fiscal față de restul european și guvernul german care a apărat cu toată forța industria auto. Ce au făcut și Scandinavii, au rețea de spălare a banilor absolut enormă și între timp Grecia, Italia și Spania primeau mult mai mulți refugiați decât alții și salvau onoarea Uniunii Europene. În mod incontestabil, Uniunea Europeană, toate statele membre au relele lor, au greșelile lor și cu toții pot să-și aducă și contribuția la prosperitate. Deci haideți să lăsăm în spate aceste discursuri moralizatoare. Miza acum e rațiunea de a fi a UE. Acum, după 70 de ani, când știm că acest proiect e bazat pe solidaritate. Solidaritate de ce? Pentru interesul comun, pentru a asigura o prosperitate durabilă concetățenii noștri, pentru a regăsi capacitatea de a face față împreună provocărilor existențiale ale acestor vremuri. E în interesul nostru comun să concepem, să finanțăm și să executăm împreună o strategie de redresare economică. Și asta urmând un principiu foarte simplu. Fiecare în funcție de capacitatea sa și fiecare în funcție de nevoile sale. Prin niște împrumuturi comune vom putea finanța acest șantier atât de mare și printr-o justiție fiscală comună europeană vom putea rambursa asta. Parlamentul a înțeles asta. Redemararea și tranziția ecologică cer de la noi o adevărată transformare. Dacă reușim această probă a focului, deci fără dacă reușim asta, nu vom pierde Uniunea Economică și Monetară. Cetățenii și-au adus părticica lor și-au făcut rolul. Acum și dumneavoastră trebuie să fiți la înălțime din partea instituțiilor, deoarece dacă nu veți fi la înălțime, nimeni nu vă va ierta această greșeală istorică. Vă mulțumim, domnule Labert Van Onverbert, acum de la Grupul Conservatorilor. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dacă ne uităm în urmă la ultimele săptămâni, nu cred că putem spune că Europa uh, a acționat uh, mereu corect sau foarte rapid, dar putem să corectăm asta cu discuția pe CFM și cu privire la planul de redresare. În ceea ce privește planul de redresare, Mâine trebuie să votăm un text în Parlamentul European care să ne ofere orientări fixe cu privire la nevoile care există și care este susținut și de grupul meu. E vorba de sume impresionante de bani, ceea ce este firesc să fie așa, pentru că seriozitatea, gravitatea acestei crize impune niște măsuri bugetare importante. Dar consider că adesea se pierde atenția pentru lucrurile care nu costă imediat bani și care sunt totuși substanțiale pentru combaterea pandemiei și cu siguranță și pentru redresarea economică. Doamna von der Leyen s-a referit la importanța pieței interne, pieței unice. Cred că nu putem sublinia suficient care este rolul crucial pe care îl joacă acest element în ceea ce privește redresarea activităților economice. Apoi, investițiile, ele sunt foarte importante, investițiile publice de asemenea și cred că a sosit momentul să ne luăm la revedere de niște reguli foarte rigide în ceea ce privește uh, acapararea investițiilor publice și cred că este foarte important să ne asigurăm că astfel economia merge bine. Și un ultim comentariu, un al treilea comentariu foarte important, nevoia de a avea o protecție geopolitică, pentru că vedem că se investește uh, la nivel internațional, pe piața de capital, sunt fonduri importante pentru a spori uh, lichiditățile, dar uh, consider că trebuie luate anumite măsuri, măsuri ferme, pentru a putea să oprim niște preluări uh, dușmănoase ale unor întreprinderi. Și nu în ultimul rând, consider că trebuie să fim foarte prudenți, pentru că este o spirală a temerii și a mm, incertitudinii, a nesiguranței și aceasta trebuie frântă. Mulțumesc! Grație! Vă mulțumim! Domnul Șirdevan, domnul președinte Șirdevan are acum cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. N-a fost atât de groaznic uh, discursul uh, lui Filipa, chiar și putut prelua și eu câteva propoziții din acestea. În ceea ce privește discursul meu, ne aflăm acum într-un punct de cotitură. Ce face Uniunea Europeană? Merge pe calea autodistrugerii cu politica de austeritate și de economie? Eșuează ca proiect sau devine cu adevărat o Uniune a solidarității la 75 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și la 70 de ani de la declarația Schuman? Populația europeană suferă din cauza acestui virus. Se așteaptă să oferim un semnal al unității și al solidarității și în tot acest timp statele se ceartă între ele, săptămâni la rând, domnule Michel, timp în care cei care duc în spate societatea sunt primii care au trebuit să plătească prețul. S-au făcut uh, reduceri în serviciile publice, condițiile de muncă au slăbit, infrastructura nu a fost îndeajuns. Și, domnule Weber, acestea sunt uh, angajații cărora nu doar trebuie să le mulțumim, ci cărora trebuie să le oferim condiții de viață și de muncă mai bune. Drept rezultat al summitului, a rezultat uh, faptul că, într-adevăr, se oferă mai mult în mecanismul de stabilitate și mai mare marjă de manevră statelor membre, dar totuși sunt credite. Deci ce se întâmplă, doamnă von der Leyen, în momentul în care sunt reinstaurate regulile îndatorărilor? Ce se întâmplă în momentul în care reanalizăm mecanismul de stabilitate? Ne apropiem de o nouă criză a datoriei suverane și atunci ce va face Uniunea Europeană? Din nou va face propuneri să se reducă în serviciile medicale, la pensii, uh, la serviciile publice, se vor uh, privatiza iarăși domeniul public. Sunt cei care acum suferă din cauza coronavirusului și se vor confrunta și cu riscul autorității zeci de, austeri, austerității, mă scuzați, preț de zeci de ani de zile din cauza tot ceea ce se întâmplă aici. E vorba de privatizare și reduceri în ceea ce privește serviciile publice medicale. E vorba de renunțarea la investiții în infrastructura critică publică și e vorba de faptul că apoi nu vom reuși să obținem nici uh, Green Deal-ul ecologic și nici digitalizarea. De aceea a sosit momentul să reușim să eliminăm acum pactul de creștere și de stabilitate, pentru că avem nevoie de o ofensivă acum. Și apoi trebuie să vedem ce se întâmplă cu serviciile publice și cu serviciile de sănătate, unde nu mai trebuie să se facă privatizare. Cu toții ne întrebăm cum anume va arăta redresarea economică europeană. Comisia are aici o sarcină din partea Consiliului de a inventa quadratura cercului, dar nu este vorba neapărat de o sarcină geometrică, ci e vorba de o sarcină politică și este nevoie de curaj la nivel bugetar european, în așa fel încât statele membre să finanțeze mai bine și apoi să existe mijloace care să fie gata în așa fel încât să putem avea o taxă digitală europeană, în așa fel încât să putem percepe acea taxă pe tranzacțiile financiare și inclusiv și repet să reușim să avem și o taxă a celor 1% cei mai bogați, să impozităm pe aceștia, pe cei mai bogați și întreprinderile care trebuie să-și aducă contribuția și să pună osul la reconstrucția europeană. Deci este momentul să reușim să facem această redresare. Până acum nu este foarte clar cum. În orice caz, mijloacele vor fi oferite. N-am înțeles însă exact dacă sub formă de credite sau nu înspre statele membre și dacă da, e vorba de credite, atunci iarăși crește probabilitatea de a ne îndrepta în viitor înspre o criză a datoriei suverane. Ar fi fost bine să avem obligațiuni de tip corona, corona bonds, în așa fel încât să reușim să găsim calea prin BCE și să susținem direct statele membre. Dar pentru asta lipsește curajul în această instituție. Uniunea Europeană trebuie să decidă pe ce cale o ia? Pe calea austerității sau pe calea solidarității? Grupul meu a spus foarte clar și răspicat că vrem să ținem cu populația europeană și să mergem împreună pe calea solidarității. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Castaldo de la Neafiliați. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Timpul e gratis, dar nu are preț. Nu-l poți uh, poseda, dar uh, poți să-l uh, folosești. Nu-l poți conserva, dar poți cheltui. Și odată ce l-ai pierdut, nu-l mai obții înapoi. Timp, deoarece din trei instrumente doar unul e decisiv, planul de redresare. Să fără resurse adecvate, fără o activare rapidă, nu va face nimic. Într-adevăr, e bine să fie legat de CFM, însă vrem și anumite precizii, doamnă von der Leyen. Cum veți anticipa toate acestea? Și de asemenea, cine va beneficia de privilegiul de a avea anumite reduceri? Ce vom face? Le vom cere uh, statelor cele mai lovite să-și crească contribuțiile și mai mult? Care e alternativa? Parlamentul vă tot spune. Noi resurse proprii, taxarea coloșilor, taxarea emisiilor și a tranzacțiilor financiare, să avem un plan de redresare cu transferuri pentru toată lumea. Deci trebuie să dați dovadă de curaj, ca medicii noștri care fac asta zi de zi. Și opțiunile noastre, dumneavoastră sau lipsa de opțiuni, vor duce la vieți pierdute. Nu mai e loc de egoism aici. Dacă vrem să ieșim cu toți împreună din această criză istorică, e momentul adevărului. Vă mulțumim! La sfârșitul acestei uh, runde de intervenții a cerut să ia cuvântul domnul Michel, care trebuie să ne părăsească. După aceea, vă rog, aveți cuvântul, domnule Michel. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt vreau să mulțumesc pentru mesajele pe care le-am auzit. Foarte pe scurt, un prim punct indiferent uh, ce spun extremiștii, populiștii, detractorii care se exprimă în legătură cu Europa, istoria europeană și-a demonstrat valoarea adăugată fără precedent din punctul de vedere al prosperității, al statului de drept uh, și e clar că trebuie să reamintim acest achii european indiferent de uh, forțele demagogice și populiste. În al doilea rând, cu toții suntem confruntați și fiecare a spus-o într-un fel sau altul suntem uh, confruntați uh, în acest moment cheie cu responsabilitatea unei generații de a fi la înălțimea așteptărilor și sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră. Nu a sosit momentul să facem o concurență a legitimităților, pentru că instituțiile sunt democratice. Parlamentul pentru că reprezintă direct cetățenii europeni și statele membre care prin guvernele lor sunt de asemenea reprezentate și deci toată această legitimitate trebuie să fie și ea respectată. Bineînțeles, și Comisia trebuie să fie o adevărată forță motrice, motorie pentru a alimenta această dezbatere europeană. Puteți fi siguri că, din punctul meu de vedere, voi face toate eforturile alături de colegii mei uh, pentru a nu duce o doar o luptă sterilă pe plan instituțional, ci să ne suflecăm mânecile și să ne confruntăm cu această problemă. De exemplu, care este suma necesară pentru CFM și pentru fondul de redresare? Care este modalitatea de a finanța, de a asigura o nouă stimulare economică utilă proiectului european și cum vom avea reușită cu agenda digitală sau a climei? Toate aceste probleme care nu au dispărut după criză, ci din potrivă trebuie să fie noi surse de speranță, pentru că, așa cum a arătat-o Europa, avem talentul, inteligența necesară și principala noastră resursă e reprezentată de cetățenii europeni. Responsabilitatea noastră este să fim la înălțimea așteptărilor și uh, vom uh, prinde mâna Parlamentului la nivelul Consiliului, ne vom mobiliza pentru ca împreună să facem mai multe și să avem succes. Mulțumesc! Cel Mulțumim, domnule președinte Michel. Acum ne continuăm dezbaterea. Are cuvântul domnul Mureșan. Deci, dragă Zicfried, un minut și jumătate. Mulțumesc, dragi colegi. De la începutul acestei crize, Uniunea Europeană a venit cu ajutor atunci când era nevoie. Am permis ca personalul medical să intervină unde era nevoie. S-a trimis uh, echipament medical, tratamente în acele țări sau regiuni unde era mare nevoie și fondurile europene pot fi alocate uh, cât mai flexibil pentru a face față acestei crize oriunde. Comisia a venit cu măsuri bune, Parlamentul a spus da, acum trebuie să ne pregătim pentru viitor și pentru a lua cele mai bune decizii, toate instituțiile comunitare trebuie implicate membrii Parlamentului European provin din toate regiunile, sunt aproape de cetățeni și știu cel mai bine care este situația la fața locului. De aceea astăzi spunem că vrem ca Parlamentul European să fie implicat în elaborarea acestui plan de redresare. Vrem ca Parlamentul European să fie implicat în planificarea, adoptarea și implementarea acestui fond, deoarece considerăm că astfel fondul de redresare va fi unul mai bun peste tot în lume, guvernele propun bugete, iar parlamentele le adoptă. Noi astăzi prezentăm o rezoluție din partea cinci grupuri politice care întrunesc o mare majoritate aici și cerem un fond de redresare ambițios, compus din împrumuturi și granturi care să ajute la fața locului, să schimbe situația la fața locului și nu vrem să sporim povara asupra statelor membre ci vrem un plan serios de refinanțare și pentru a nu crește povara e nevoie de resurse proprii. Suntem gata să lucrăm la asta și suntem gata de asemenea să avem un CFM orientat către viitor care să nu lase pe din afară prioritățile pe care le stabiliserăm înainte de izbucnirea acestei crize. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Mureșan. Acum, domnul Ertog are cuvântul. Cu microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, dragi colegi, încep și eu adresând mulțumiri. Mulțumesc medicilor numeroși, mulțumesc îngrijitorilor și mulțumesc, dragi colegi, părinților. Să nu uităm pe părinți, părinți care de luni de zile trebuie să-și țină copiii acasă, să le predea și nu toți au o grădină de 500 de metri pătrați în spatele casei. Acestora trebuie să le mulțumim astăzi. Trăim în era distanțării sociale, doamnelor și domnilor, și este mai important ca oricând să facem front comun, să fim împreună și mulțumesc pentru obiectivele descrise, doam- do, descrise doamnă președinte. Fără doar și poate, statele membre vor trebui să plătească mai mult în potul comun, deoarece provocările sunt pur și simplu mult mai mari. Îmi pare rău că domnul Michel a trebuit să plece mai devreme. Deci cel puțin 2% din resursele proprii ca și marjă importantă reprezintă aici un element uh, deosebit de relevant. Consider că obiectivele descrise astăzi sunt uh, foarte bune, dar trebuie însoțite de instrumente coerente. Ați uh, menționat mobilitatea nouă de care avem nevoie, digitalizarea, investiții acolo unde se cad, de exemplu în inteligența artificială și să nu uităm să mulțumim Comisiei Europene pentru faptul că a pavat astăzi o cale importantă și că susține deschiderea treptată a frontierelor în așa fel încât să putem susține turismul. Așa că, încă o dată, tuturor vreau să urez mult succes în viitor. Mulțumesc. Preț de două minute are acum cuvântul domnul Garicanu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă von der Leyen. Pe măsură ce luptăm cu această pandemie, ne confruntăm și cu cea mai mare criză economic, economică probabil în ultimii 100 de ani. Și pentru a ieși din ea e nevoie de uh, multe investiții publice. Din păcate, statele membre care tocmai au ieșit dintr-o Uh, criză euro sunt prea îndatorate pentru a face aceste investiții și tocmai de aceea soluția pentru ca Europa să facă față acestei provocări este să uh, pună pe picioare acest plan, plan Schuman, dacă îmi permiteți să-i spun așa. Parlamentul propune ca Comisia Europeană să aibă un pachet de 2 trilioane de euro care să fie uh, să obțină finanțarea pentru obligațiunile de redresare, să permită investiții în domeniul medical, în domeniul climei, în toate domeniile prioritare pentru cetățenii europeni. Însă întrebarea este cum putem finanța un astfel de plan și noi, Parlamentul, cinci grupuri de aici, oferim punctul de plecare pentru negocierea cu statele membre. Le oferim un acord și spunem că, într-adevăr, înțelegem că statele membre sunt uh, limitate, că e un moment dificil pentru a crește contribuțiile și tocmai de aceea considerăm că aceste principii uh, pentru a finanța acest plan trebuie să fie finanțat prin noi resurse, de exemplu de pe urma companiilor digitale care nu contribuie atât cât trebuie, de la cei care poluează mult și așa mai departe. Ei trebuie să-și plătească partea și acest plan, doamnă președinta a Comisiei, este solid din punct de vedere economic, avem nevoie de aceste investiții, este fezabil din punct de vedere politic, veți vedea mâine la vot acest lucru, este fezabil să avem un astfel de plan ambițios și din punct de vedere financiar financiar este de asemenea posibil, pentru că cetățenii europeni așteaptă de la noi instrumente de investiții de viitor și banii suficienți pentru aceste investiții. În urmă cu 70 de ani, doamna președintă, domnule dragi colegi, Schumann spunea că Europa trebuie să facă pași concreți. Iată, a sosit momentul să fim ambițioși și să oferim măsuri concrete Europei. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Garicano. Urmează un minut și jumătate, doamna Donato. Se prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Resursele proprii ale Uniunii Europene, bugetul european, vin de fapt de la statele membre prin prelevarea um, TVA-ului și a VNB-ului. Noile resurse proprii, de fapt, se vor confrunta cu un veto al celor puternici. Există imposibilitatea de a finanța direct bugetul european. Multe ipoteze ce țin de resursele proprii nu sunt practic uh, viabile. Asta n-ar însemna decât o împovărare suplimentară a cetățenilor. Acum, în ceea ce vrește următorul CFM, Uh, unii uh, vor avea o pierdere netă a resurselor. Țările care au o marjă fiscală amplă deja își finanțează foarte mult economia și practic nu permit nicio mutualizare a obligațiilor suverane sau uh, a obligațiunilor nu vor fi acordate împrumuturi uh, decât cu o dobândă foarte mare, deci țările împovărate vor fi împovărate și mai mult. Și, practic, până la urmă, să nu uităm că tratatul împiedică băncile centrale să joace acest rol. Dar cetățenii acum nu pot lucra din cauza pandemiei. Cine va produce aceste venituri necesare pentru a plăti înapoi datoriile acestea? Domnilor și domnilor, Uniunea Europeană nu poate să mai vină doar cu sloganuri fără rezultate. Trebuie reformate tratatele, trebuie reformat mandatul BCE cu privire la buget. Atunci, aceste obiective ambițioase, cum că nimeni nu va fi lăsat în urmă, nu vor rămâne decât niște slogane. Nici măcar un obiectiv uh, modest nu va putea fi atins, deoarece mulți cetățeni deja sunt mult în urmă. Mulțumim, doamnă Dornato. Acum are cuvântul domnul Aicu, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc tuturor Iarăși am auzit că e nevoie de acțiune fără precedent, că suntem într-o criză profundă cum nu am mai văzut, dar acum avem nevoie și de soluții. Și mult prea des, Europa a promis prea multe și a făcut prea puține când a venit vorba de solidaritate și întrajutorare. De data aceasta nu putem să ne complacem. De obicei, acțiunile sunt amânate, planurile sunt amânate săptămână după săptămână, iar așteptările cresc. Noi așteptăm un plan, noi, Parlamentul, ghidăm calea, noi arătăm că cu cinci grupuri politice la nivelul tuturor, spectru, tuturor culorilor politice, reușim să oferim uh, o cale înainte, cu semnături din România până în Germania, din Italia până în țările de jos, din Spania până în Belgia. Asta arată că noi reușim să ne depășim diferențele, că noi găsim soluții care au sens, care au sens din punct de vedere politic și din punct de vedere economic. Ceea ce propunem noi sunt obligațiuni. Obligațiuni cu care să poți finanța o redresare și o transformare, fond de redresare și de transformare. E important pentru că nu vrem să revenim înapoi la business as usual. Vrem ca lucrurile să fie acoperite cu resurse proprii. Resursele proprii care să nu acopere doar uh, dobânda, ci și întreaga plată. Asta înseamnă o mutualizare completă și înspre asta ne uităm noi. Iar investițiile ar trebui să meargă în domeniul digital, în Green Deal-ul european. Ne uităm la toate programele care trebuie verificate democratic și spunem foarte clar că ar trebui să atingem astfel egalitatea de gen, acordul de la Paris și să reușim să-i ajutăm pe cei care sunt loviți din plin de această criză, că e vorba de persoane în pragul sărăciei, că e vorba de femei, consumatori, familii. Și, nu în ultimul rând, spunem de asemenea că regulile cu privire la ajutorul de stat trebuie să fie aliniate și deja aici uh, Comisia a prelungit vineri ajutorul de stat fără nicio condiționalitate până la finele anului. Este un semnal prost. Haideți să ne asigurăm că punem într-un pot comun toți banii și că mergem într-o direcție comună ca să ne redresăm cu adevărat și ca să consolidăm noua economie. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Mulțumim, domnule Eichhout. Are cuvântul un minut domnul Fidanza. Președinte. Domnule președinte, avem datoria de a spune adevărul. Prea multe companii riscă să-și închidă porțile, riscăm să avem o catastrofă socială și UE are o, o întârziere foarte mare. Deci ce faceți acum? Calculați niște triliarde care nu există, însă uitați-vă că problema nu e cauzată de eurosceptici, ci de cei din Germania, doamnă Fondărean, care fac presiune asupra BCE-ului. Eurogrupul la fel, face prea puține, prea târziu și uh, prea multe umbre există în ceea ce privește condiționalitatea. E nevoie de un fond de redresare cât mai uh, co- cât mai uh, curând și cu granturi nerambursabile. Nu mai trebuie să avem excese de surplus comercial, o fiscalitate agresivă și rambursarea contribuțiilor naționale. Da, resurse proprii, dacă vrem să îi taxăm mai mult pe mari coloși digitali sau pe cei care nu respectă standardele noastre de mediu din afara UE, dar nu vrem noi uh, taxe asupra IMM-urilor care deja plătesc un preț foarte ridicat. Uh, deci vă rog să nu vă mai încăpățânați să apărați Europa de ieri. Avem nevoie de o nouă Europa. Mulțumim, domnule Fidanța. Un minut și jumătate, domnul Omarje. Monsieur le Président, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru dezbaterea noastră uh, nu putem uh, ignora decizia Curții Constituționale din Germania, care își uh, arogă dreptul de a înlocui Curtea de Justiție Europeană. Este o decizie extrem de gravă. Niciun popor european nu poate accepta să îi se dicteze dreptul european de către Curtea Constituțională a unui alt stat membru. Și vreau să vă întreb dacă începând de mâine pentru fiecare act al Uniunii va trebui să așteptăm 27 de sentințe de la 27 de Uh, curți sau tribunale naționale. Pentru că dacă acceptăm așa ceva, dragi colegi, asta înseamnă începutul sfârșitului pentru Uniunea Europeană. Europa are nevoie de un plan de relansare, de redresare și de solidaritate prin intermediul coeziunii și de asemenea de o adevărată bancă centrală europeană și nu de o bancă pe care dorim să o supunem uh, gândurilor politice de la Berlin. Această presiune a acestei sentințe, care a fost dată exact înaintea Consiliului European pentru a limita, de fapt, domeniul de acțiune al planului de redresare, este de neacceptat. Nu o putem accepta și, de altfel, nici măcar Angela Merkel nu o poate accepta, pentru că ea ar trebui să depășească ambiguitățile actuale și să se exprime clar. De aceea cerem Consiliului European să dea la o parte pur și simplu această decizie și să se impună solidaritatea și coi coeziunea, așa cum o cerem în rezoluția comună pe care o susțin. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Omarje. Urmează acum un minut domnul Puigdemont. Vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană ar putea fi slăbită în abordarea sa față de cetățeni dacă nu va veni cu soluții. Soluțiile trebuie să fie de natură economică și socială în același timp. Atunci când economia este slăbită, resursele se mobilizează și se acumulează datorii. Totuși, dacă drepturile omului uh, au de suferit, atunci cine plătește factura? Drepturile omului sunt mai amenințate în Uniunea Europeană de astăzi decât în cea de ieri și totuși mai există în Europa de astăzi deținuți politici care ar trebui să fie eliberați imediat, de la Julian Assange până la liderii pro-independentiști catalani. Amnesty International a cerut încă o dată astăzi să fie eliberați Jordi Cușar și Jordi Sanchez. Și uh, vreau să vă întreb dacă Uniunea Europeană are un plan de salvare a democrației acolo unde ea a avut de suferit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Puigdemont. Urmează pentru un minut domnul Marcus Ferber. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în momentul în care construiești o casă, nu iei decizia ce culoare să aibă țiglele. Trebuie să ai o discuție serioasă cu un arhitect, să ai habar despre cum va arăta casa în ansamblul ei și să îi pui o fundație serioasă. Ei bine, mie îmi lipsește de aici un răspuns la întrebarea care este valoarea adăugată europeană pe care o putem oferi noi, dincolo de ceea ce pe bună dreptate au început să facă deja statele membre, în așa fel încât la final lucrurile să nu fie contradictorii, ci să se potrivească. Și apoi trebuie să ne mai preocupe o întrebare care sunt instrumentele necesare pentru a merge în această direcție. Vă spun sincer, n au nimic nou aici, pentru că de ani de zile noi vorbim despre aceste lucruri și mă gândesc că dintr-o dată nu reușim să asigurăm finanțarea Uniunii Europene doar dacă am întrebat câțiva funcționari experți în uh, finanțare și impozitare. Deci nu vom reuși astfel să creăm un fundament uh, solid uh, pentru finanțarea Uniunii Europene și așa putem aborda foarte multe subiecte, dar important este să fim realiști. Și nu în ultimul rând, dragi colegi, senzația mea este că în această rezoluție se pune întrebarea cum reușim să obținem rapid niște bani care să îi oferim uh, statelor membre necondiționat. Acesta nu este un răspuns, dragi colegi, pentru că deschidem un o cutie pe care nu mai putem închide la loc. Este foarte important să decidem mâine să o luăm pe o cale cumpătată. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Ferber. Un minut și jumătate, doamna Gardia Sabal Rubial. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul că a fost foarte greu să negociem această rezoluție. Posibilitatea de a da greș era ridicată, dar totuși am ajuns la un acord și de aceea vă mulțumesc tuturor pentru spiritul constructiv de care ați dat dovadă la negocieri, deoarece am fost cu toții mobilizați de un obiectiv comun, să salvăm demnitatea proiectului european și să salvăm cetățenii. E o rezoluție scurtă și n-a fost ușor să obținem un text scurt, însă trimitem un mesaj clar, în primul rând Consiliului. Dacă acest Parlament a reușit să ajungă la un acord acord între cinci grupuri politice și Consiliul poate ajunge la acord. Al doilea mesaj pentru Comisie. Am ascultat propunerea. Nu vă temeți să propuneți o mobilizare masivă a banilor publici, deoarece veți avea sprijinul Parlamentului European, un CFM puternic care să investească în politicile viitorului și un plan de redresare cu investiții masive finanțate cu datorie europeană. Vorbim de 2 trilioane de euro pentru a reactiva cererea și pentru a ne transforma modelul de societate. Și a face transformare înseamnă și o revoluție fiscală. E singura cale posibilă. E urgent. Avem nevoie de asta cât mai repede. Însă e și mai important să facem lucrurile bine, deoarece avem o singură șansă. Și de aceea am insistat așa de mult pe planul de urgență. Nu putem să permitem uh, să lăsăm din, uh, să pierdem din vedere ceea ce e important din cauza lucrurilor urgente. Acum, știm cât de gravă e criza, știm că la ultima criză am greșit de, de multe ori, însă acum suntem gata să facem tot posibilul pentru a salva oamenii, pentru că până la urmă despre asta e vorba, despre oameni. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează două minute domnul Sejurne. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Față de prezentarea făcută de președintea Comisiei și promisiunile făcute, rămân oarecum circumșept. Luna trecută, Parlamentul a adoptat uh, în sens larg o rezoluție pentru a oferi răspuns în fața COVID-ului. Ne-am asumat responsabilitatea și am făcut din solidaritate o condiție esențială pentru că Uniunea Europeană să fie la înălțimea provocărilor și pentru a-i ajuta pe toți europenii. O solidaritate care este o adevărată necesitate și tot în acest hemiciclu am salutat calitatea bună a acestei rezoluții pentru că Parlamentul ascultase vocea cetățenilor europeni și ofeream soluții clare Consiliului. Din păcate, în discursul președintei de astăzi nu am regăsit prevederile pe care noi le-am propus deja în ultima rezoluție. Și pe principiul uh, solidarității ne-am bazat în această rezoluție și de data aceasta uh, Consiliul a fost de acord de asemenea și vreau să reamintesc o frază pe care o citează toată lumea aici, a lui Schumann. Europa este o chestiune de solidaritate, însă o solidaritate a faptelor și solidaritatea de facto Înseamnă, dragi prieteni, să susținem și țările care sunt cele mai afectate de coronavirus, uh, în, spe... în ciuda celor ce se spune la nivel național. N-am înțeles prea bine, de fapt, discursul de astăzi al președintei. Solidaritatea, de facto, este un plan de redresare care să fie la înălțimea așteptărilor cu Green Deal, suveranitatea europeană. Solidaritatea, de fapt, înseamnă noi resurse proprii, se pare. Nici aici nu am prea multe explicații în legătură cu ce se va face legat de aceste noi resurse proprii. Și aș vrea să transmit uh, un mesaj uh, Comisiei și Consiliului să nu vă tremure mâna acum, pentru că toată lumea se uită la noi, colegii naționali se uită la noi, parlamentele naționale și de asemenea cetățenii din toate statele membre. Parlamentul are conștiința faptului că lucrurile nu sunt uh, ușoare, că va trebui să muncim împreună, însă aici știm și că istoria ne va judeca fără cruțare și că slăbiciunile și trădarea vor fi pedepsite. Președintele întrerupe. Mulțumim. Urmează un minut domnul Cus. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, dacă arăta ceva această criză, atunci faptul că Uniunea Europeană nu e bun manager de criză. A devenit foarte clar că provocările cele mai mari au venit din anumite regiuni bine delimitate. Și acum S-a manifestat solidaritate, uh, inclusiv la nivel transfrontalier și lucrurile s-au rezolvat cât de cât. Dumneavoastră însă vreți aici să discutați uh, despre mijloace europene uriașe pentru a rezolva această criză europeană și dorințele sunt imense pentru că nu e vorba doar uh, de niște sporiri de 30% din venitul național brut la nivelul statelor membre, ci chiar de 100% pe alocuri. Dar asta nu se poate, pentru că înseamnă automat mai multe datorii suverane. Și asta înseamnă o împovărare a copiilor noștri, mult mai mult decât până acum. A vorbit despre asta doamna von der Leyen. Dacă într-adevăr vrem să plătim cu contul uh, copiilor noștri, atunci faceți tot posibilul pentru ca aceștia să poată să meargă înapoi la școală. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Kus. Urmează domnul Andresen. Mulțumesc. Suntem aici în fața celei mai mari crize economice de la cel de-al doilea război mondial încoace. Milioane de europeni se tem ori că își pierd locul de muncă, ori că se îmbolnăvesc. Coronavirus nu ne afectează în mod egal. Cei mai slabi sunt cei mai puternic uh, afectați. Uh, sudul Europei mult mai tare decât nordul Europei. Și dacă ne lăsăm uh, acum fragmentați de această criză, vom pierde cu toții. Trebuie să dăm dovadă de faptul că putem vota mâine o rezoluție fermă cerem un plan ferm de acțiune. Nu putem repeta greșelile trecutului. Avem nevoie nu de politici de austeritate, ci de investiții. Trebuie să investim în sistemele noastre de sănătate și în loc să-i mai plătim pe cei care poluează, avem nevoie de o infrastructură corectă. Avem nevoie de un buget european care să fie mai puternic structural, așa că fac un apel către doamna von der Leyen. Vă rog frumos să nu găsiți uh, soluții în așa fel încât să oferiți mai mulți bani doar preț de 2 ani de zile și apoi să tăiați. Nu așa se combat crizele și acum este rândul dumneavoastră să acționați. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează un minut domnul Roncea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, tragedia creată de această pandemie, în mod paradoxal, ne-ar putea ajuta să reparăm ceea ce nu funcționează bine în Uniunea Europeană. Avem o ocazie nemaipomenită de a combate frauda fiscală, de pildă. Polonia are o strategie viabilă în acest sens și ar trebui de asemenea să ne gândim la ajutoarele de stat, la diferențele majore care există între statele membre aici și faptul că aceste ajutoare de stat folosite așa în mod nediscriminat pot destabiliza situația. Să ne gândim de asemenea și la paradisurile fiscale sau rabaturile de care se bucură unii. Deci eu, există surse de bani, de resurse noi. De asemenea, avem acum ocazia de a oferi uh, fie granturi, fie împrumuturi, însă să nu uităm importanța coeziunii, importanța sectorului de transporturi, importanța IMM-urilor și agriculturii. Asta este baza pentru a avea un astfel de plan care să fie încurunat de succes. Mulțumesc foarte mult. Un minut, doamna Cuntura. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu 70 de ani, Robert Schuman spunea că Europa nu se va construi dintr-o dată și nici uh, într-o operă comună, ci prin fapte concrete, prin acțiuni concrete, care vor duce, în primul rând, la o solidaritate de facto. Iată, o declarație care este foarte de actualitate astăzi, pentru că ne aflăm într-un moment crucial și va trebui să alegem drumul solidarității, pentru că altfel am putea pierde tot ceea ce am construit în ultimii 70 de ani. Ceea ce vedem astăzi în Europa, vedem uh, interese naționale, țări care încercă să se impună prin puterea economiei, nu neapărat prin război. Până la urmă, este vorba de legea celui mai puternic. Trebuie să punem capăt acestei situații și răspunsul nostru în fața acestei crize trebuie să fie tocmai acest plan de redresare generos care să susțină cu adevărat pe cei ce au nevoie, cu ajutoare și nu printr-o mai mare îndatorare, cu noi instrumente pentru resursele proprii ale Uniunii, pentru ca țările cele mai bogate să nu ia decizii în numele tuturor, avem nevoie de asemenea de o democrație adevărată în care Parlamentul European să participe pe picior de egalitate cu celelalte instituții în acest plan de redresare. Mulțumim. Urmează un minut și jumătate, doamna Beghin. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Fondul de redresare va fi esențial pentru relansarea economiei și acest fond trebuie să se poată finanța pe piață, să emită titluri de valoare și să aibă cel puțin uh, Um, o valoare de un trilion, însă trebuie să financeze în mod remors și în mod nerambursabil companiile, doar, nu doar prin împrumuturi. Bugetul european trebuie să fie o garanție, de asemenea să nu uităm importanța impozitării marilor uh, companii, însă trebuie găsit un acord cât mai rapid și să nu uităm de asemenea importanța CFM-ului care trebuie modificat pentru a ține cont de noua situație. Noi propunem să se adauge un indice de impact COVID prin, la criteriile de alocare a fondurilor, pentru a avea un instrument uh, care să canalizeze fondurile către regiunile cele mai lovite. Vrem de asemenea să se crească și uh, posibilitatea de cofinanțare de până la 90% atunci când e nevoie. Dragi colegi, istoria ne arată că fiecare criză poate să fie și o șansă de a face ceva mai bun dacă gestionăm lucrurile cum trebuie. Azi, la 70 de ani de la declarația Schuman, avem această ocazie, avem uh, răspunderea și onoarea de a veni cu o soluție fără precedent pentru toți cetățenii noștri. Pe scurt, avem ocazia de a uni Europa. Haideți să dovedim lumii întregi ce putem să facem cu toții împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Beghin. Urmează un minut și jumătate, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte al Comisiei, dragi colege, dragi colegi, urmările coronavirus reprezintă o provocare istorică la care trebuie să răspundă și cadrul financiar multianual și uh, fondul de redresare. Și vreau să fac trei observații la acest capitol. În primul rând, nu trebuie să pierdem din vedere viitorul post-coronavirus. Trebuie să investim în știință și cercetare, în digitalizare, să reușim să mergem pe inovare și pe pactul ecologic. Aceste elemente trebuie să apară în continuare în bugetul european și tocmai din cauza crizei în care ne aflăm acum cu coronavirus. Și apoi, bineînțeles că o reconstrucție trebuie să fie în strânsă legătură cu bugetul european, dar uh, bugetul acesta să nu fie utilizat de statele membre pentru a acoperi lacune. Mijloacele acestea trebuie să ofere un suflu nou economiei și trebuie să veghem la asta. Apoi, în al treilea rând, este nevoie de transparență și este nevoie de un uh, drept democratic de a ne exprima părerea cu privire la toate acestea. Înțeleg impulsul de a acționa rapid într-o situație de criză și de a da decizii cât mai flexibile, dar cred că tocmai în această situație este cu atât mai important, fiind dat sumele despre care discutăm, să existe un control parlamentar și o codecizie parlamentară sau o însoțire parlamentară, mai ales în ceea ce privește utilizarea mijloacelor. Așa că fac un apel înspre Comisie și înspre Consiliu, în așa fel încât să cer ca Parlamentul să aibă un cuvânt de spus și să se țină cont de rolul acestuia. Mulțumesc! Mulțumim, stimată colegă Nibler. Urmează domnul Fernandez, un minut și jumătate. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană ar fi trebuit să vină pe 6 mai cu o propunere pentru a reînnoi CFM-ul și pentru a oferi Parlamentului un uh, fond de redresare puternic. Acest lucru nu s-a făcut și Comisia vine astăzi cu câteva notiții, în timp ce unii ne spun că până la sfârșitul lunii nu vom avea o propunere oficială și vreau să transmit aici un mesaj Comisiei. E de neacceptat să se întâmple astfel. Și pentru că este de neacceptat, Parlamentul și-a unit forțele într-o rezoluție susținută aproape unanim pentru a cere un răspuns rapid, un răspuns solidar și o, un răspuns pro-european în fața acestei crize. E nevoie de o strategie de redresare cu cel puțin 2 uh, bilioane de euro, cu fonduri finanțate prin datorie comunitară, astfel încât economia reală să fie canalizată în special prin transferuri directe. Parlamentul mai spune, și subliniez acest lucru, că Comisia ar trebui să nu vină cu o propunere plină de factori de multiplicare fantasmagorici, pentru că asta îi scade credibilitatea nu doar Comisiei, ci proiectului european în general. Un ultim lucru pe care vreau să-l cer Comisiei, să nu așteptați Consiliul pentru a veni cu o propunere aici în fața Parlamentului, pentru că Parlamentul Unit întinde mâna Comisiei pentru a negocia împreună apoi cu Consiliul. Deci să revenim la modalitățile de lucru bune din mandatul trecut. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Fernandez. Două minute are cuvântul domnul Verhofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. Ar vrea să vă spun că după intervenția doamnei Ursula von der Leyen, nu văd decât că se procedează ca de obicei, business as usual. Sper să mă înșel eu. Însă am văzut și primele documente de la comisie. Chiar e business as usual, da, aceleași tertipuri vechi, o reambalare, da, se vorbește despre uh, alimentare anticipată și factor de multiplicare. Uh, de 45, spune, nici măcar Iisus Hristos în Noul Testament nu era în stare să facă așa o minune. Deci când a, a avut, când a făcut minunea cu pești și pâinea. Dar comisia așa gândește, pe calea asta au luat-o. Și nici măcar nu e opinia lor, e aceeași atitudine birocratică de a funcționa. Și doamna von der Leyen ne-a spus ce vor face. Vor crește marja puțin și vor cere mai multe garanții statelor membre ceea ce tocmai nu trebuie făcut, deoarece toate statele membre vor avea deficit, vor fi îndatorate. N-ai cum să crești contribuțiile naționale ale statelor membre, cerându-le mai multe garanții pe viitor. Ceea ce trebuie să facem acum este să creăm o nouă marjă și o nouă marjă de unde să vină, de la noi resurse proprii. Asta nu e o invenție. Finanțarea Uniunii Europene întotdeauna s-a bazat pe resurse proprii, pe TVA pe taxe vamale, pe ce propunem noi acum, taxa digitală și alte taxe împotriva polorii, de pildă. Tocmai din cauza rabatului pe care l-am acordat lui Margaret Thatcher în anii 80, am oprit această finanțare democratică și am început să cerem statelor membre să își crească contribuțiile. E bine, e momentul să punem capăt acestei practici odată pentru totdeauna și să creăm o adevărată uniune de finanțare. Deci, domnule președinte, problema nu vine unde vom cheltui bani. În politică asta e partea ușoară. Problema e cum vei finanța asta și îl cer, domnule Șefcovici, mâine la reuniunea dumneavoastră, cereți să se vină cu noi soluții, așa cum scriem și noi în textul rezoluției. Vă mulțumim, domnule Ver. Mulțumim. Rinaldi. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vedem acum cu câte discursuri mărețe se vine din partea UE pentru a face față problemei, dar uh, să ne uităm că singurul șoricel care a dat naștere unui, uh, un, unui munte a fost ESMA care vorbește despre utilizarea anumitor echipamente, însă vorbim și despre acel sistem de avertizare rapid din memorandum. Acum, în ceea ce este fondul de redresare, nu se știe nimic despre el. Sunt finanțări sau și uh, granturi nerambursabile. Garanțiile vor veni de la bugetul european, care e blocat la 1,7 din VNB, sau vor fi și contribuții procentuale. Pe 29 aprilie, Doamna Iurova a declarat că la 1 ianuarie 2021 uh, avem o dată foarte ambițioasă pentru ca acest fond să fie operativ dar și pentru fondul de redresare vom avea aceeași metodă de finanțare propusă de Juncker în 2014 pentru fondul lui minune de nu știu câte sute de miliarde care niciodată nu s-a concretizat. Deși de data asta ne vom bloca la proceduri, pierdem timp prețios, nu luăm deciziile necesare și între timp companiile și cetățenii sunt îngenunchiați de această pandemie. Suntem în o situație asemănătoare unui război, însă în continuare se caută instrumente prin tatate, instrumente concepute pe timp de pace. Deci înainte să se prăbușească economia, e nevoie de curaj și forță pentru a interveni direct. BCE-ul trebuie să intervină direct și să nu rămână cu brațele în sân. Mulțumim, domnule Rinaldi. Urmează un minut domnul Cormo. Chers amis, vous le savez, nous le Dragi prieteni, uh, o știm cu toții, chestiunea bugetară nu este doar una contabilă, ci în primul rând uh, politică. Iar în momente de criză, această chestiune devine și mai mult uh, cea mai importantă dintre toate. În fața pandemiei, puterea politică Uh, a Europei n-a reacționat, pentru că lipsa de resurse proprii ne-a afectat și aceasta ne face incapabili de acțiune. Ar trebui uh, să nu fim de acord cu o astfel de deposedare democratică. Europa uh, trebuie să aibă o abordare bugetară și fiscală comună. Avem nevoie de resurse proprii uh, și aceasta pentru a face față provocărilor actuale, urgența climatică, criza socială și transformarea economică absolut necesară. Avem nevoie de resurse proprii pentru a finanța planul de redresare și de asemenea pentru a restabili justiția fiscală prin uh, impozitarea tranzacțiilor financiare. financiare. Uniunea Europeană va putea exista pe uh, plan global doar dacă va avea resurse proprii. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Cormo. Urmează un minut domnul Giambatski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. E foarte clar, criza cu virusul chinezesc va impune o restructurare a cadrului financiar multianual. Dar grupul nostru crede că n-ar trebui să se facă pe spuza contribuabililor. Am auzit foarte multe idei ciudate, noi taxe. Nu, nu acceptăm asta. Răspunsul ar trebui să fie reducerea birocrației la nivel național și european. Sunt foarte multe idei uh, nerezonabile aici. Green Deal-ul, pachetul pentru mobilitate, toate acestea vor distruge locuri de muncă în estul Europei. Green Deal-ul este în interesul direct al Chinei iar industria va continua să fie relocată în China. Tocmai ceea ce ar trebui să combatem. Cetățenii ar trebui să se poată bucura de o viață mai ușoară. Și în loc să lucrăm pe idei bizare, cum ar fi Green Deal-ul, ar trebui să ne preocupe asta. Nu în ultimul rând, eu nu știu de ce sunteți atât de timizi și de ce nu trageți la răspundere China pentru faptul că a ă, adus adu la această contaminare. Mulțumesc, domnule Ciambațchi. Urmează acum domnul Botenga. Mulțumesc. Sigur, vor veni bani, vor veni investiții, dar până la urmă cineva trebuie să le și plătească și aici trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă. Dar am vești bune, am găsit bani. Am găsit bani în Europa și trebuie să cerem germanilor să îi plătească pe miliardarii italieni care apoi să-și pună banii în paradisul fiscal care este reprezentat de țările de jos. Mă uit la lista Forbes. Bernard Alo, Louis Vuitton, 60 de miliarde de euro. Nici mai știe ce să facă cu această sumă. Apoi, uh, Ortega de la Zara, 50 de miliarde ce să facă cu acei bani? Și apoi Herman Thiele, miliardarul uh, de la Lufthansa, care astăzi a făcut în așa fel încât să fie concediați uh, mii de oameni în uh, Belgia. Dragi colegi, banii sunt, ei există. Să îi facem pe acești oameni să plătească cu o taxă corona pe avere, pentru că nu se poate ca miliardarii să scape astfel. Și asta va face o mare diferență pentru contribuabilii europeni. Deci, ce mai așteptăm? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Botenga. Urmează un minut și jumătate, domnul Comin I. Oliveres. Ah, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Criza a făcut să dezbatem din nou perspectiva CFM-ului, însă în mod diferit față de ce se întâmpla în urmă cu câteva luni, pentru că până acum se vorbea doar despre acest buget, dar de acum încolo va trebui să ținem cont și de resurse în care se vor să susține obligațiunile europene și fondul de reconstrucție. Prin urmare, bugetul acesta va trebui să facă un salt calitativ, să ajungă cel puțin la 2% din PIB-ul european, iar dezbaterea obișnuită dacă bugetul trebuia să fie un pic mai mare sau un pic mai mic decât 1%, se vede clar că nu mai are niciun sens astăzi în circumstanțele actuale. Și aceasta ne aduce la o dezbatere și mai importantă, și anume cum ar putea avea Comisia un buget atât de mare fără noi resurse proprii. Un lucru pe care l-au repetat deja mulți colegi astăzi în hemiciclu. Nu credeți că a sosit momentul să avem niște impozite proprii, uh, nu doar în cadrul resurselor proprii, dincolo de uh, TVA și drepturile vamale? Uh, impozite în legătură cu noul Green Deal pentru a reduce inegalitățile sau poate dacă am ajunge la nivel european cu niște impozite care funcționează în unele țări la nivel național. Criza coronavirusului a deschis deci o nouă dezbatere care până acum a fost trecută sub tăcere. Nevoia de a avea un sistem de impozitare european. Parlamentul trebuie să fie lider pentru că Consiliul nu o va face, acum sau niciodată. Mulțumim, domnule Comin Ioliveres. Un minut și jumătate, domnul Deli. Vielen Dank, Herr Präsident. A következő több éves pénzügyi... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește viitorul cadru financiar multianual, eu cred că acesta va juca un rol cheie în ceea ce privește reconstrucția economică, așa că trebuie să fim foarte ambițioși. Din cauza acestei crize, trebuie în orice caz să veghem uh, la faptul că fondul pentru redresare trebuie să fie perfect funcțional, exact cum a propus Comisia Europeană. Dar, totodată, cred că în paralel trebuie să consolidăm și politica de coeziune și politica agricolă. Toate statele membre au astfel de câștigat. Deci, trebuie să fim în continuare flexibili cu mijloacele de coeziune, cel puțin în prima parte a CFM-ului. Sunt uh, eurodeputat maghiar și pentru mine este foarte important ca acești bani să fie distribuiți echitabil între statele membre. Pentru că Ungaria a avut în ultimii ani o creștere de 5%, creștere economică și, iată, reușim să mobilizăm foarte multe mijloace și suntem bine poziționați în ceea ce privește redresarea, așa că m-ar bucura foarte tare să putem uh, să facem în așa fel încât, în continuare, mijloacele să fie distribuite în mod echitabil între statele membre. Pentru noi, obiectivul ultim trebuie să fie acela ca toate statele să fie susținute. Mulțumim, domnule Dali. Urmează domnul Tang. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. După izolare am ieșit iarăși în lume și putem să facem trei opțiuni, și anume o redresare pentru fiecare. Criza ne arată că o problemă pentru o singură țară este o problemă pentru toate țările. Așa că haideți să nu amânăm uh, conlucratul, pentru că uh, fiecare țară trebuie să poată ieși puternică din criză. Pentru asta există acum această rezoluție a Parlamentului care este foarte bună. În al doilea rând, o redresare în care să fie în prim plan oamenii, mediul înconjurător, durabilitatea. Fiecare investiție din fondul de redresare trebuie să aibă în vedere omul deci contribuabilul, cetățeanul și mediul înconjurător. Și apoi este foarte important să combatem frauda fiscală și evaziunea fiscală. Trebuie să reușim să obținem contribuții din partea actorilor principali pe piața unică. Iată deci trei opțiuni în așa fel încât să putem ieși din izolare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Tang. Urmează acum domnul Moritz Kerner. Domnule președinte, dragi colegi, eu cred că este foarte important ca în această criză să găsim un răspuns comun european. Deci este foarte important să avem un CFM puternic și o redresare puternică și în acest sens trebuie să consolidăm cadrul financiar multianual și să reușim să găsim acele programe cu valoare adăugată europeană pe care să ne concentrăm. Dar trebuie să vorbim și despre felul în care sunt mobilizate aceste sume, sume importante, să vedem uh, însă în ce direcție merg ele. Vedem cât ne ajută în această criză, de exemplu, digitalizarea și cum ne face mai puternici. Așa că să dăm un impuls puternic tocmai digitalizării, în așa fel încât să fim mult mai competitivi și să ieșim astfel din criză. Dar eu nu cred că ne ajută noi impozite, pentru că tocmai în această criză uh, este foarte greu. O taxă digitală va face în așa fel încât uh, americanii cu furiosul Trump să încerce să strice comerțul internațional și din acest punct de vedere. Deci nu astfel ieșim din criză. Doamnelor și domnilor, avem nevoie de un buget orientat înspre viitor, înspre finanțarea viitorului și care să ofere bani doar celor care respectă statul de drept în Europa. Mulțumesc foarte mult, domnule Kerner. Urmează acum Thierry Mariani. Mulțumesc. În aprilie 2010 am avut luna lacrimilor. În Lombardia, în Belgia, în Spania, în Alsacia, europenii vorbeau cu un singur glas, adică plângeau cu toții și uh, în în acest răstimp așteptau glasul Europei. Pe 23 aprilie, Consiliul a conchis prin gura lui eh, Charles Michel. Ne felicităm că avem o foaie de parcurs. Pare indecent ce a spus, deoarece șomajul, eh, sărăcia extremă sunt peste tot, fără un plan de redresare serios. E un plan de patru ori mai mic decât cel propus de american, dar nu avem niciun detaliu, nicio precizare. Așteptăm în continuare un program clar din partea Comisiei. Ce această foaie de parcurs? Ceva birocratic. Unii, bineînțeles, se vor fi considerat uh, utili. Metoda e greșită, deoarece e greșită deoarece nu va exista flexibilitatea necesară, e greșită pentru că a fost concepută de aceleași spirite care au închis Uniunea Europeană în această tehnocrație. Mulțumim! Urmează acum un minut doamna Han. Dragi colege, dragi colegi, în ceea ce privește redresarea după criza coronavirus, nu este vorba de a investi bani în structurile vechi. Nici în criza corona, nici în criza climei nu trebuie să facem asta. Trebuie să ne restructurăm. Avem nevoie de un CFM puternic și de un plan de redresare puternic care să ne arate calea înainte. Avem nevoie de Green Deal ca și fundament. Vedem acum cât de vulnerabili suntem. Nu este vorba doar uh, de concernele mari de, din industria auto, despre companiile aeriene. Vedem cum au fost lovite micile întreprinderi. Trebuie să mergem acum pe economie circulară, pe eficiența resurselor energetice. Avem nevoie de o strategie industrială care să meargă pe o neutralitate din punctul de vedere al carbonului. Și ar trebui să facem tot posibilul pentru a avea și acel fond pentru tranziție justă. Avem o mare oportunitate acum pentru a fixa cum trebuie condiționalitățile, în așa fel încât să avem drept rezultat o economie durabilă, o economie uh, corectă, în așa fel încât să obținem ce e mai bun din această criză. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, domnul Cușmiuc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, Aș avea patru comentarii de făcut în discursul meu. În primul rând, vreau să spun cu tărie că trebuie să continuăm cu politica de coeziune, pentru că este modalitatea cea mai eficace de a depăși decalajele de dezvoltare între regiuni și țări. În al doilea rând, politica agricolă comună și agricultorii noștri. Aceștia au reușit să asigure aprovizionarea cu alimente în timpul pandemiei. Deci pacul trebuie să continue și să fie întărită cu noi fonduri pentru că fermierii se vor confrunta cu noi obligații. În al treilea rând, planul de redresare ar trebui să se bazeze pe subvenții și nu pe împrumuturi, pentru că multe țări, în special în sudul Europei, în ziua de astăzi, nu pot să-și permită noi îndatorări. În al patrulea rând, trebuie să salutăm ideile prezentate de comisie în legătură cu ajutoarele de stat. Totuși, aceste ajutoare sunt foarte diferențiate, există distorsiuni mari și reprezintă o problemă pentru piața unică. Mulțumesc! Urmează acum doamna Monserrat un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În urmă cu 70 de ani, Schumann a propus această uniune după un război crud care ne-a divizat. Acum inamicul este un virus. Am reacționat târziu și individual, însă ce e important e că am tras niște lecții, suntem aici aici uh, uniți, dincolo de frontierele fizice și ideologice. Vom aproba o rezoluție care e pe placul cetățenilor, e o rezoluție a Uniunii și nu a diviziunii. Asta îi transmitem Comisiei și Consiliului. Pandemia ne lasă cu durere, deoarece s-au pierdut mii de vieți omenești. Vom avea milioane de șomeri, vor fi distruse IMM-uri, care sunt esențiale în dezvoltarea Uniunii Europene. De aceea trebuie să știm foarte clar că rezoluția noastră Uh, se referă la fiecare cetățean european și asta ne obligă să fim responsabili când ne vom folosi resursele. Trebuie ca acest fond să-i ajute pe europeni și să nu lase pe nimeni în urmă. Nu trebuie să permitem implementarea unor agende politice particulare. Trebuie să avem un plan care să ducă la apariția unei uniuni a secolului 21 COVID-ul a devenit un, accelar, un element care accelerează această tranziție. Trebuie să avem o tranziție digitală, trebuie să apărăm uh, industria, agricultura, ecologia, sistemele noastre de sănătate, fără să renunțăm la libertate, la egalitate și solidaritate. Cetățenii trebuie să-și recapete mândria de a face parte din Uniunea Europeană. Dacă acum 70 de ani a reușit să o facă Schuman, și noi trebuie să fim în stare să o facem. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Monserrat. Urmează domnul Benifei. Un minut. Vă rugăm să folosiți microfonul. Vă rugăm să folosiți microfonul, repetă președintele. Acum e în regulă. De data asta Uniunea Europeană nu a avut nevoie de luni și ani pentru a acționa. Acționa rapid pentru a ajuta statele membre să cheltuie toți banii pentru a învinge virusul. Însă acum e nevoie de o măsură în plus. Avem acest plan de redresare care ar putea fi finanțat cu resurse proprii sau cu obligațiuni și astfel am putea transmite un mesaj întregii lumi. Există UE care vrea să fie unită, bazată pe coeziune, care are niște uh, principii politice. Uh, acest plan trebuie să fie elaborat cât mai repede, trebuie să mobilizeze sute de milioane prin uh, granturi nerambursabile. Dacă nu facem asta, ne vom pierde nu doar solidaritatea, ci și viitorul nostru în comun, deoarece nimeni nu are cum să prospereze dacă se prăbușește piața unică, dacă se prăbușește lanțul valoric și dacă vom avea doar câteva țări care își vor permite ajutoare de stat și altele cele care vor fi blocate. Doar uniți putem găsi acum o soluție fără să tradăm, trădăm principiile fundamentale pe care se bazează Uniunea noastră. Mulțumim, domnule Benifei. Un minut, domnul Șastel. Domnule președinte, dragi colegi, Parlamentul trebuie să fie un actor în acest proces de redresare economică și în cadrul negocierilor CFM-ului. Un CFM pe care ne-l dorim solid într-un context de criză economică majoră. Bugetul multianual al Uniunii trebuie să fie ambițios, credibil și solidar și pentru aceasta trebuie să includă noi resurse proprii și să aibă o capacitate de investiții comune puternică. Planul de redresare, pe de altă parte, trebuie să fie finanțat cu bani noi uh, prin acele recovery bonds uh, care să fie garantate de bugetul european, trebuie să reflecte un echilibru corect între subvenții și împrumuturi. Dragi colegi, această criză ne impune să stabilim o nouă traiectorie economică către o economie durabilă care să garanteze economia europeană și interesele strategice. Trebuie să ne centrăm pe cheltuielile de viitor care au legătură cu provocările climatice și reindustrializarea strategică și aceasta mai mult decât niciodată. E esențial să creăm condițiile necesare pentru o Europa durabilă, rezistentă și solidară. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Chastel. Urmează un minut și jumătate, Izabela Tovalieri. Grație. Mulțumesc. Sunt italiancă și sunt foarte dezamăgită de măsurile luate de Europa pentru a face față urgenței economice în urma COVID. Măsuri insuficiente care au venit târziu, dar și riscante pentru țara noastră Italia, care, este un, care contribuie net la buget și care de fiecare dată a dat novadă de solidaritate față de alte state. La fondul de redresare lucrurile sunt altfel, însă nu știm totuși care sunt detaliile. Dacă ne bazăm pe bugetul european, știm doar că aceste fonduri nu vor fi deblocate decât la anul, dar e prea târziu. E nevoie de resurse imediate acum și nu sub formă de împrumuturi. Dacă împrumuți bani cui știi că nu mai poate să-i dea înapoi, nu e un act de dragoste, e doar oportunism asta. Mă refer, bineînțeles, la mecanismul european de stabilitate. Da, se vorbește despre condiționalitate, însă trebu- a trebuit să se discute timp de două săptămâni pentru a scrie totul negru pe alb. 4 miliarde de euro anual va trebui să restituie Italia acestui mecanism. Ne spuneți să avem încredere, însă italienii nu mai au încredere în această Uniune Europeană. Dovediți-ne dumneavoastră contrariul, deoarece nu vom avea să avem peste câțiva ani un președinte al Comisiei care va veni în plen să se scuze pentru, a, pentru faptul că a aplicat o autoritate uh, exagerată, așa cum s-a întâmplat și cu prietenii noștri din Grecia, de fapt. Mulțumim, doamnă Tovalieri. Are cuvântul domnul Urtasun. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Europa se află la o răscruce de drumuri. Ori rezolvăm împreună această situație, ori instituțiile ar putea deveni irelevante, ceea ce este periculos. Proiectul european de integrare al generațiilor uh, dinainte n-ar trebui să fie aruncat la gunoi și n-ar trebui să revenim la pasiuni uh, joase în țările noastre arătând care este diferența între păcătoși și virtuoși, mai ales atunci când e vorba de presiuni fiscale clare în fiecare an. De data aceasta, Parlamentul a fost clar, cerem un fond de reconstrucție de cel puțin 2 bilioane de euro, în principal prin transferuri, să nu se îndatoreze și mai mult uh, bugetele statelor membre și un sistem de resurse proprii care să permită plata înapoi a uh, creditului și a ratelor și sunt foarte îngrijorat de declarația făcută de președinta Comisiei astăzi, care n-a explicat nimic și am impresia că vine aici cu un plan de mobilizare a resurselor private cu multiplicatori care știm că nu fac nimic. Doamna președintă, trebuie să fiți la înălțimea momentului, ascultați cu atenție ce se spune aici și în această săptămână. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Urtasun. Un minut, domnul Raisen. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce au spus mulți uh, aici despre CFM, să știți că eu nu pot fi de acord. Sigur că în vremuri de coronavirus uh, se cere solidaritatea, dar pentru asta trebuie să utilizăm altfel fondurile de coeziune, într-un mod mult mai bine țintit. Ce se propune aici este dincolo de asta. O creștere uriașă a bugetului, noi impozite europene și e vorba de faptul că datoria suverană trebuie să fie preluată de nivel european dinspre statele membre. Este dincolo de ceea ce pot considera eu uh, acceptabil pentru că se merge înspre Uniunea Transferului. Între timp, uh, moneda euro uh, este cea care a făcut imposibilă devalorizarea monedei naționale, ceea ce ar fi fost necesar în această situație. În anumite situații chiar este mai bine să se întoarcă la moneda națională, dar pentru asta trebuie să pregătim mai multe scenarii. Așa că cer comisiei să aibă în vedere acest aspect și să se aplece asupra lui mi se pare o gândire mult mai de bun simț față de tot ceea ce este în discuție acum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Ryson. Are acum cuvântul un minut și jumătate, domnul Bellamy. Domnule președinte, orice criză arată care este realitatea de fapt și de data asta e la fel. Uniunea Europeană iese din această experiență cu Uh, realitatea fragilității sale și de aceea e nevoie acum de o solidaritate autentică. Însă asta înseamnă că la buget și la planul de redresare trebuie în primul rând să ne punem întrebarea în legătură cu fondurile și nu mijloacele. Ne tot agităm, însă să ne uităm pentru ce sunt necesari acești bani? Unde e nevoie de acești bani? De fapt, asta e întrebarea cu care trebuie să începem noi în dezbaterea care ne așteaptă și în asemenea, de asemenea trebuie să putem să reacționăm rapid. Și mă miră că ne tot concentrăm atâta să vorbim despre CFM când avem nevoie de un plan de redresare urgent. Ce director de companie acum ar putea elabora un plan de strategie pe șapte ani, când vedem în ce situație confuză ne aflăm cu toții la nivel economic. Dragi colegi, mâine eh, noi trebuie să construim o Europa care să facă față globalizării. Asta e miza pe termen lung de care trebuie să ne ocupăm, să construim o Uniune în care să putem produce mm, ceea ce ne trebuie, o Europa în care să putem să le oferim cetățenilor noștri măști, infirmierilor măști, asistentelor medicale și tratamente pentru bolnavii noștri. Asta e miza majoră pentru întreaga Uniune Europeană și eu sper să fim la înălțimea acestei provocări. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Belami. Urmează un minut, doamna Van Bremt. Mulțumesc, domnule președinte. Ce mi-a sărit în ochi în uh, această criză de sănătate și socială este solidaritatea între popoarele europene. Să fie foarte clar că trebuie să se regăsească aceeași solidaritate și în politica europeană și în planul de redresare care este acum în lucru. Ce înseamnă solidaritatea? Înseamnă să ne uităm înspre niște măsuri ecologice și sociale. Asta înseamnă să ne bazăm pe noul pact ecologic european și pe pilonul social. Este foarte important. Și Apoi, solidaritate înseamnă și un plan imens de investiții, așa cum cerem uh, noi, domnule Șefcovici, uh, la nivel transpartinic, deci să se bazeze pe obligațiuni sau nu știu, numiți-le cum vreți, uh, nu mă interesează, dar susțin foarte tare faptul că trebuie să se bazeze pe o solidaritate fiscală în Uniunea Europeană, ceea ce este esențial. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Van Bremt. Urmează un minut domnul Torvalds. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. În ultimele luni și săptămâni, au existat uh, decizii în legătură cu solidaritatea europeană și trebuie să vedem uh, cum vom aborda această chestiune astfel încât uh, să nu fim depășiți de toate crizele și să o luăm de fiecare dată de la capăt, așa cum s-a spus deja aici. Deseori discutăm despre mărimea bugetului și despre repartizarea echitabilă a sarcinilor, a datoriilor. Dar nu trebuie să uităm că un buget european care este de 30 de ori mai mare decât bugetul Bulgariei, de exemplu, nu este neapărat uh, solidar. Nu vreau să spun nimic în legătură cu o țară mică precum Bulgaria, dar vreau să înțelegeți că e vorba de un buget care nu este extrem de mare și uh, avem nevoie de resurse proprii, resursele proprii necesare, așa cum am avut și în trecut, pentru că este singura soluție pentru a rezolva crize precum cea de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Torvalds. Urmează domnul Olivier. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să ridic în discuție un subiect tabu aici, Parlamentul. Decizia Curții Constituționale din 5 mai, care spune că BCE-ul ar trebui să justifice decizia. Nu vreau să intru într-o dezbatere financiară sau juridică, dar să vedem pe ce se bazează această sentință, acest ultimatum. Cu tradiția sa specifică, care duce la o um, consfințire a judecătorilor, uh, de ce au spus ei? Că UE nu e un stat federal și că statele membre sunt stăpânele intereselor, sale, intereselor lor naționale. În mod mecanic, Comisia, bineînțeles, a spus că dreptul comunitar are întâietate asupra dreptului uh, național. De parcă așa s-ar putea rezuma comportamentul lui, care ce vrea acum? Vrea să intre Kosovo și Macedonia când noi avem o astfel de criză. Deci sunteți practic cei care uh, conduc contrasens pe autostradă, ignorând farurile celorlalți uh, șoferi. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Olivier. Urmează doamna Gheze, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, salut faptul că instituțiile europene fac eforturi fără precedent în așa fel încât să transforme această criză într-o oportunitate și să se asigure că statele afectate mai grav vor avea aceleași șanse de a-și relansa economia. Dar mă tem că nu oferim aceleași șanse jumătății de populație afectate cel mai tare, femeile ele sunt cele care suferă cel mai mult, mai ales de șomaj. Când discutăm despre o relansare a economiei, mulți se gândesc la digitalizare, proiecte de infrastructură, da, pe bună dreptate, însă tocmai acolo cota feminină în rândul angajaților este foarte mică. Apoi, femeile au făcut tot posibilul pentru a compensa Uh, pentru școlile închise. Asta este muncă neplătită, este intolerabil așa ceva. Contez pe dumneavoastră, doamnă von der Leyen, oamenii se uită la dumneavoastră, femeile se uită la dumneavoastră, faceți tot posibil în așa fel încât investițiile să ofere un venit decent atât femeilor cât și bărbaților. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Gheze. Urmează un minut, doamna Zalewska. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Cineva spunea mai devreme că ne aflăm într-un moment istoric și eu aș spune că este ultimul moment sau ultima șansă pentru noi să dovedim că ideile lui Schumann erau corecte. Este ultima șansă pentru noi să spunem cetățenilor că suntem alături de ei, pentru că pandemia este acum prezentă printre noi și nu le putem spune peste un an, doi sau 15, nu mai știm dacă vom mai fi aici sau nu. Cum putem transmite acest mesaj uh, uh, celor care se află în suburbia a Parisului și care nu au destulă mâncare? Cum uh, vom putea spune acest lucru celor care uh, lucrează pe uh, contracte uh, proaste și care au rămas pur și simplu fără locuri de muncă. Trebuie să restructurăm CFM-ul și bugetul nostru și să îi susținem pe cetățeni, pentru că aceasta este solidaritatea pe care eu o așteaptă și tot restul poate fi subordonat acestei priorități și uh, să nu spuneți statelor membre că trebuie să găsească ele noi resurse, trebuie să găsim destui bani pentru noi resurse. Mulțumesc. Urmează doamna Spirachi, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte Șefcovici, faptul că doamna von der Leyen a prezentat acest uh, nou fond de redresare ne oferă un motiv de speranță. E un fond de investiții care se bazează pe nevoile statelor membre și care ține cont și de pactul ecologic. E un nou instrument pe care îl avem și pe care l-am așteptat uh, cam mult, însă asta nu ar trebui să presupună o îndatorare și mai mare pentru anumite state membre. Pentru o țară ca cea mea, Grecia, care deja are foarte multe datorii și care în ultimii ani și-a pierdut 20% din PIB, ar trebui să existe posibilitatea de a stabili, de a sprijini economiile, mai ales prin granturi, prin subvenții mostly grants, așa cum spunem și noi în textul rezoluției noastre pe care o vom aproba cu o majoritate covârșitoare. Vrem această marjă de flexibilitate la BCE și de asemenea ne dorim să avem un mecanism de stabilitate care să ofere niște dobânzi uh, favorabile și să nu uităm de asemenea că avem și problema finanțării sistemului european. E practic o miză existențială. Și aș încheia spunându-vă un lucru. Suntem cu toți în aceeași barcă. Dacă piața comună nu va funcționa, dacă nu există lichidități pentru companiile noastre și dacă nu există convergență, atunci nimeni nu ne va salva de șomaj și de probleme. Nu vom putea cumpăra nimic, nici automobile, nici echipamente me- medicale, nimic. Zero barat. Mulțumim. Urmează domnul Laruturu, un minut. <clears throat> Madame von der Leyen. Doamna von der Leyen, peste trei zile, aproximativ un milion de uh, cetățeni vor fi semnat deja scrisoarea în care se spună că contează pe dumneavoastră pentru bugetul pentru climă și locuri de muncă. Și în calitate de raportor pentru buget, cred că o soluție este aceea de a avea taxa pe tranzacții financiare. Când am plătit uh, telefonul acesta, l-am plătit cu TVA-ul de 19%. Pentru produsele alimentare de bază, TVA-ul este de 5,5%. Dar chiar și pentru familiile sărace rămâne această taxă de 5,5% și uh, totuși uh, cei care uh, au tranzacții pe piețele financiare plătesc, plătesc doar 0%. Oare sunt ei mai sărași decât cei mai săraci? Evident că nu. Deci trebuie să înființăm această taxă pe tranzacțiile financiare. Încă din 2011 Comisia Barroso propusese o, o propunere care ar putea veni cu 37 de milioane de euro astăzi. Și textul ar putea merge mai departe. În ciuda Brexitului, a crizei, această taxă ne-ar putea aduce mulți bani. Și ar fi de 10 ori mai mult decât taxa digitală. Doamna von der Leyen, cred că finanțele trebuie să fie în sfârșit în slujba vieții și să creeze o susținere pentru climă și locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Aruturu. Urmează un minut, domnul Covaric. Děkuji, pane předsedající, váže... Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei. Pandemia globală devine încet încet o criză economică la care trebuie să răspundem rapid, căci timpul ne presează. Uniunea Europeană dezbate acum noul buget și tocmai acesta ar trebui să fie răspunsul la criză. Avem nevoie de programe, trebuie să finanțăm uh, programe care să funcționeze, cu o politică robustă de coeziune, să ne concentrăm pe investiții. Astfel, salut ideea Comisiei de a susține programe de investiții, dar să luăm și măsuri care vin în slujba cetățenilor. că e vorba de cetățeni care lucrează în IMM-uri, că e vorba de cetățeni uh, uh, independenți, că e vorba de cei care lucrează în tehnologia digitală. Trebuie să profităm de tot, tot ceea ce ne oferă piața unică. E important să dăm decizii rapide cu privire la redresarea economică. Este o oportunitate pe care nu o putem rata. Mulțumesc, domnule Covaric. Urmează acum un minut și jumătate domnul Borchia. Birocrații de la Bruxelles fac iluzionism financiar. Asta fac ei. Ne arată că niște sume mici sunt de fapt niște miliarde de euro. Da, sunt cuvinte dure, însă nu doar eu gândesc asta. Și Financial Times gândește asta în legătură cu fondul de redresare. O cutie goală, de fapt, în ciuda speranțelor uh, companiilor și cetățenilor care voreau niște intervenții rapide. E o dezamăgire legată de faptul că primele semnale de depășire ale crizei uh, sanitare practic uh, au fost întâmpinate cu întârzieri doar. Unii nu fac decât să dea vina pe alții în mod grotesc, mă gândesc la runile de la Eurogrup sau de la Consiliul European. Ar fi trebuit ca toată lumea să dea dovadă de smerenie și să-și dea seama că multe din principiile noastre, cum ar fi ajutoarele de stat sau pactul de stabilitate, erau uh, inaplicabile. Până la urmă s-a recunoscut asta, da, a fost ceva pozitiv mă gândesc la concluziile domnului Charles Michel, care vorbea despre sporirea autonomiei strategice a Uniunii Europene și cât de important este să producem bunuri esențiale. Uh, da, asta e un pas înapoi față de neoliberalismul pe care noi, de fapt, îl tot denunțam de ani de zile, dar nimeni nu ne asculta. Mulțumesc. Muito obrigado. Caro colega, dou agora a palavra. Mulțumesc foarte mult. Acum îi voi da cuvântul domnului Tomaș Vaiț. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. La nivel european, cu toții, împreună, ne aflăm într-o criză colectivă și ne arată cam ce vine înspre noi dacă în continuare mergem cu accelerație maximă înspre criza climatică. Toate guvernele încearcă să profite de această situație pentru a face în așa fel încât să îngroape politica climatică. Ei bine, acelora le spun că vor uh, trebui să răspundă de, pentru asta în fața viitoarei generații. Este foarte important să facem legătura între sistemele de sănătate bine dotate și uh, cifra deceselor de pe urma coronavirusului. Cei care nu înțeleg că avem nevoie de un sistem public de sănătate bun în întreaga Uniune Europeană n au învățat nimic din criza COVID-19. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Dau acum cuvântul domnului Charlie Weimers. Mulțumesc, domnule președinte. Probabil că mulți europeni nu cunosc ritualul chinez uh, Cautau. Întâlnirea de astăzi arată totuși prea mult respect față de autoritatea cuiva. S-a vorbit foarte mult de dezinformare în legătură cu coronavirus uh, în China și reprezentanța UE uh, în China a vorbit despre acest lucru și s-a vorbit la ultima întâlnire cu chinezii în legătură cu virusul din Wuhan. Însă nu s-a vorbit despre Partidul Comunist și nevoia unei anchete internaționale și asta deși se știa că Partidul Comunist Chinez uh, a acoperit focarul inițial și au uh, sigilat Wuhanul față de restul Chinei, în timp ce au permis zborurile internaționale la Milano și în alte părți. Deci, uh, gata, să punem capăt uh, acestui rit chinez de a ne ascunde în spatele cuiva. Mulțumesc și acum colegul Andrei Covacev, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este Uniunea Solidarității, la bine și la rău. Și îndemnul meu și apelul meu față de liderii eh, de stat și de guvern este să da dovadă de solidaritate acum. Trebuie să ajutăm pe cei care sunt eh, cel mai afectați, sectorul turismului, al transporturilor, însă nu o facem în detrimentul politicii de coeziune care are nevoie de stabilitate. Trebuie să investim prin intermediul unui CFM mai ambițios, prin niște resurse proprii mai ambițioase și printr-un fond de redresare care să fie constituit mai ales din subvenții nu ar trebui să soluționăm problemele urgente de astăzi uh, punând în pericol viitorul nostru. Asta nu ar face decât uh, să adâncim și mai mult uh, diferențele dintre noi. Domnule Șefcovici, mă adresez dumneavoastră și printre mine dumneavoastră lansez un apel și către doamna Ursula von der Leyen. Trebuie să se adreseze direct cetățenilor la televiziune, să-și exprime compasiunea și să le ofere cetățenilor informații directe în legătură cu aceste măsuri. Deci nu trebuie să lăsăm ca toate aceste teorii conspiraționiste să îi dezbine pe concetățenii noștri. Mulțumim, spune președintele. Acum uh, îi dau cuvântul uh, colegului nostru Nils Ruzakovs. Um, Dragi colegi, e adevărat că a cheltui miliarde de euro, bani ai contribuabililor, ar trebui să însemne oportunitate, să investim cum trebuie aceste sume. Și ar trebui să respectăm principiul de a nu resuscita. Eu sunt din Letonia, țară baltică. Țara mea a făcut în anii 90 o tranziție economică impresionantă. Și am uh, văzut că au luat naștere noi sectoare economice, de la zero. De asemenea, vechile sectoare au colapsat aproape imediat. Și prețul tranziției a fost în mod inevitabil faptul că zeci de mii de letoni și-au pierdut locul de muncă și n-au mai reușit să se reintegreze pe piața muncii. Păi, erau oameni educați, dar uh, cu competențe care nu mai erau necesare. Cu toți am trecut la un moment dat prin asta, toate țările europene. Un CFM nou și ambițios – însoțit uh, de un fond de redresare și mai ambițios, trebuie să ne ajute să modernizăm economia pe de o parte și pe de altă parte să modernizăm competențele pentru lucrătorii care vin din sectoare care nu vor mai fi la modă sau utile. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează un minut domnul Danti. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul European, în sfârșit, a stabilit un program serios de intervenții pentru a face față acestei crize a coronavirusului. E drept că ar fi trebuit și ar fi putut să reacționeze mai uh, devreme. Acum ne așteptăm din partea Comisiei, um, așteptăm o propunere operativă cu sume clare, cu detalii clare. Miza nu e să învingem doar această boală COVID-19, ci să facem ca Europa să rezistă la virusul dezagregării, care este foarte alimentat de țări străine, de altfel. Domnule președinte, dragi colegi, noi nu trebuie să intervenim doar din punct de vedere economic pentru a susține țări și uh, cetățeni în dificultate. Noi trebuie să îi dăm înapoi un suflu în Uniunii Europene. Cu toții trebuie să o facem. Haide să nu ne punem întrebări doar în legătură cu ce trebuie să facem, ci să vedem de ce trebuie să facem toate astea. Trebuie să răspundem la această întrebare și să găsim curajul, ambiția pentru a avea o viziune în legătură cu viitorul nostru și pentru a putea face față acestor vremuri dificile care, prin care trebuie să trecem. Vă mulțumim, domnule Dante. Are cuvântul domnul Bere. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi la discuția din 23 uh, aprilie din uh, cadrul Consiliului și mă voi axa pe activitățile de foraj ilegale ale Turciei în zona economică exclusivă a Ciprului. A sosit momentul să arătăm că suntem fermi și să manifestăm solidaritate cu un stat membru european. Guvernul turc a arătat că nu este interesat uh, să respecte dreptul internațional sunt activități ilegale de foraj. Acestora li se adaugă nerespectarea embargoului de arme al ONU, se face trafic cu arme spre Libia și astfel este destabilizat spațiul mediteranean. Și cu siguranță veți înțelege că există acea declarație comună între Cipru și alte state um, care condamnă activitățile turci. Este un pas important, dar avem nevoie de o susținere importantă aici Haideți să tranșăm lucrurile, pentru că Turcia atacă astfel Uniunea Europeană și nu mai putem tolera așa ceva. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Berg. Urmează un minut, doamna Mozanovska. Deci, Mulțumesc, domnule președinte Astăzi, statele membre și cetățenii europeni, antreprenorii și familiile europene își doresc ca Uniunea să fie activă pentru a lupta împotriva pandemiei și a crizei economice. Trebuie să dăm dovadă de flexibilitate în folosirea banilor și să garantăm noi fonduri pentru Europa. CFM-ul este o piatră de temelie a redresării economice. Trebuie să luptăm împotriva crizei, pentru că o criză economică înseamnă că PIB-ul nostru va scădea probabil cu 7%. Din punctul de vedere al economiei suntem blocați acum și uh, trebuie să ne gândim la companii, la IMM-uri. Nu le putem abandona și nu îi putem uh, abandona nici pe cei care uh, profită de pe urma fondurilor de coeziune, care sunt esențiale, sau politicile agricole care ne asigură uh, siguranța alimentară. Economia noastră trebuie să fie salvată și să luptăm împotriva evaziunii fiscale, să consolidăm cooperarea fiscală între statele membre, să luptăm împotriva paradisurilor uh, fiscale și să introducem noi taxe, așa cum s-a spus uh, aici. Mulțumesc! Dorfman. Domnul Dorfman, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Urmăresc cu mare îngrijorare această dezbatere despre CFM și fondul de redresare. Și în ceea ce privește fondul de redresare, este foarte bine că l-am pus în legătură cu CFM-ul. Statele membre care au vrut asta au uh, ajuns la ideea că, de fapt, nu voiau să plătească mai mult. De deci, jocul acesta era însă foarte previzibil. Este de asemenea foarte clar că vor avea de suferit uh, anumite elemente importante din CFM pe viitor. Și aici menționez agricultura. În epoca COVID, fermierii sunt într-o situație dificilă și pentru agricultură am prevăzut de-abia 80 de milioane de euro pentru 27 de state membre în această vreme de criză. Uh, de exemplu, SUA are 19 miliarde, 90 de miliarde, mă scuzați. Iată politica pe care o facem noi, iată politica pe care trebuie să o apărăm noi. Și cred că trebuie să acționăm noi în calitate de Parlament, pentru că politica agricolă comună are în continuare nevoie de banii de până acum și ar trebui să nu fim de acord cu nimic care contrazice asta. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Dorfman. Urmează domnul Moreno Sanchez. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, Uniunea Europeană se confruntă cu provocarea cea mai grea de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. De aceea trebuie să acționăm în comun, uniți, dând dovadă de voința politică de care au dat dovadă și părinții fondatori să renunțăm la fostele dogme politice și ideologice. Trebuie să avem curajul de a construi în mod solidar o nouă Uniune mai integrată și mai rezistentă. Pentru asta, Parlamentul European trebuie să joace un rol esențial de orientare politică și de luarea deciziilor bugetare în ceea ce privește elaborarea acestui plan de redresare și în ceea ce privește negocierea unui CFM ambițios. Trebuie să venim cu cele două trilioane bani proaspeți Banii trebuie să circule și să vină și să ajungă cât mai repede la cetățeni, la companii și la cele regiuni care au așa mare nevoie. Așa cum a spus Adenauer, cu toții trăim sub același cer, însă nu cu toții avem același orizont. Haideți să lucrăm împreună pentru a ajunge la același orizont și pentru a împărtăși un destin comun care să nu lase pe nimeni în urmă. Haideți să demonstrăm forța acestui Parlament votând cu toții această rezoluție comună de mâine. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează un minut Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu câteva zile sărbătoream Ziua Europei în plină pandemie. 70 de ani de proiect european și de pace în Europa o Europa uh, care nu se face dintr-o dată, ci care se face prin fapte, încetul cu încetul. Suntem cu toții, practic, uh, pe aceeași barcă astăzi și cred că strategia de redresare economică ar trebui să se centreze, în primul rând, pe persoane, pe cetățeni, pe tineri, care au trecut deja uh, prin două crize până acum. Antreprenorii, de asemenea, care se luptă pentru a putea plăti salariile sau șomerii care trec prin uh, un moment dificil. Pentru aceasta e nevoie de un nou plan, un fond de redresare care să transforme și să modernizeze economiile noastre. Și știm uh, foarte bine că nu Parlamentul este cel care blochează acest uh, proiect. Deci trebuie să facem ceea ce dorim, pentru că Europa ține mai mult de viitor decât de trecut. Mulțumesc! Da, Mulțumim! Urmează domnul Fernandino. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă președinte von der Leyen, vă cerem un plan ambițios care să facă să facă așteptărilor cetățenilor și companiilor lovite de COVID. Suntem în pragul unui dezastru economic fără precedent și rezoluția prezentată astăzi demonstrează responsabilitatea noastră și faptul că acționăm în mod adecvat în aceste clipe grele, însă de asemenea arată cât de central e rolul Parlamentului European nu putem să avem o uniune, o statică a guvernelor. Trebuie să facem multe, rapid. Și cetățenii trebuie să fie în centrul intervenției noastre și companiile, nu ca în 2008 când băncile au fost prioritate. 2 trilioane de-abia dacă ajung pentru a sprijini economia statelor membre. Vrem ca acest plan de redresare să aibă împrumuturi, granturi nerambursabile de asemenea și să fie legat de tranziția ecologică. Cetățenii au nevoie de niște soluții imediate. Sectorul turismului, al transporturilor, cel al producției și toate IMM-urile nu mai au cum să aștepte ce să aștepte? Va veni o catastrofă financiară în curând. Măsurile economice, bineînțeles, trebuie să se facă de asemenea și prin fondurile structurale. Uh, președintele întrerupe. No, es... Mulțumim. Urmează acum un minut domnul Tobe. Uh, herr talman, samtidigt som vi bekämpar covid-19 så befinner Mulțumesc. În acest moment de luptă împotriva crizei, Europa se află în cea mai gravă criză economică de la Marea Depresie încoace și avem nevoie de un pachet de măsuri puternice, de un buget modern care să încurajeze și să crească competitivitatea europeană. Avem nevoie însă în același timp și de o politică responsabilă. Acest pachet de salvare, acest plan nu poate include doar niște plăți directe trebuie să includă și împrumuturi care să fie rambursate ulterior. Viitorul politicii bugetare depinde, practic, de uh, mai multe reforme și nu neapărat de noi sisteme de impozitare. Cooperarea europeană și solidaritatea merg mână în mână, însă nu putem accepta pur și simplu rezoluția așa cum a fost ea propusă. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum un minut doamna Herius. Mulțumesc, domnule președinte. Aproape unul din zece europeni anul acesta va rămâne fără un loc de muncă din cauza crizei corona. Asta prezice Comisia Europeană. Potrivit statisticilor, oamenii își văd visele frânte și sunt oameni fără siguranța zilei de mâine. A sosit momentul să investim în oameni și să îi ajutăm pe aceștia ori să rămână angajați, ori să-și găsească un loc de muncă nou. În ceea ce privește pilonul social, nimic nu este gratis. Trebuie să creăm locuri de muncă durabile, dar nici asta nu este gratis, nici combaterea sărăciei nu este gratis. Și Uh, da, aplaudăm în balcon seara și ne arătăm recunoștința, dar nu ajunge. Trebuie să facem mult mai mult de atât la nivel uh, social. Avem pentru asta Fondul European de Mobilizare pentru Globalizare, avem inițiativa pentru tineret. A sosit momentul să investim acum în oameni ca să nu mergem direct într-o nouă criză. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Ionherius. Are acum cuvântul domnul Lütgen. Euh, mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și doamnei președinte von der Leyen și domnului președinte Michel pentru că au reafirmat importanța pactului ecologic în planul de redresare. Acestea fiind spuse, planul de redresare trebuie de asemenea să asocieze convergenței uh, verzi o strategie de suveranitate uh, în ceea ce privește sănătatea, de pildă, așa cum spus alții, dar și în alte domenii, alimentația pentru a-i sprijini pe producătorii și pe agricultorii noștri, să avem o strategie de autonomie, de independență să nu uităm sectorul energetic, de asemenea, să avem un plan de redresare care să țină cont de faptul că avem nevoie de o independență cât mai mare în domeniul energetic. E vorba de suveranitatea noastră și de încrederea cetățenilor. Să nu uităm domeniul digital, care trebuie relansat și care să ne permită să avem o independență și să nu uităm sectorul apărării și securității. Este pentru asta e nevoie de resurse proprii și eu îmi doresc și solicit ca Uniunea Europeană să aibă venituri proprii în ceea ce privește um, impozitarea companiilor GAFA, să avem o coordonare europeană și să avem propriile noastre mijloace pentru uh, relansarea noastră economică și pentru a ne asigura propria suveranitate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează domnul Marcheș. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Salutăm pasul important făcut de Consiliu, care a permis să, să facem un pas înainte, fără să ne atacăm unii pe alții. Iată că trecem printr-o criză inedită de la al doilea război mondial încoace și avem nevoie de toate capacitățile noastre, iar planul de redresare economică trebuie să fie unul ambițios, pentru că nu e vorba doar de a strânge fonduri de pe piață, de a prevede niște factori multiplicatori, ci avem nevoie de investiții, de transferuri către familii pentru a le încuraja și pentru a încuraja antreprenorii și știm că putem salva multe locuri de muncă în Europa, dar avem nevoie ca Banca Europeană să aibă un rol central, un rol nou, pentru că nu suntem într-o perioadă obișnuită. Avem nevoie de bani și asociațiile sunt unite pentru a lupta, deci trebuie să-i susținem pe cei mai afectați. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum un minut doamna Virkunen. Micro. Cu microfon, vă rugăm. Virkunen. Doamnă Virkunen. Iată că nu este prezentă, atunci vorbește doamna Regner. Mulțumesc! Temelia Europei sunt oamenii și oamenii au nevoie de ajutor acum, nu cândva. Iar răspunsul la această criză este evident. Avem nevoie de mai mult curaj, de mai multă solidaritate și de mult mai multă Europa. Haideți, deci, să fim curajoși și să luăm banii necesari pentru redresare de la cei care au plătit foarte puțin până acum, de la marele concerne internaționale, să acționăm în mod european și să susținem în special acele state membre care sunt lovite puternic de această criză și suferă încă. Și aici, uh, bineînțeles, se încadrează și obligațiunile de tip corona. Și apoi să fim solidari cu femeile. Nu e vorba de un program pentru minorități, e vorba de jumătate din populație. A luat amploare violența domestică și, în general, uh, femeile sunt foarte afectate, mai ales mamele singure. Suferă puternic acum. Pentru că e vorba de o situație în care se află ele acum. Trebuie să lucreze, să îngrijească copiii, fie și de muncit muncesc fie în uh, fața ecranului, fie uh, în supermarket sau unde mai lucrează ele. Deci avem nevoie chiar de un fond pentru femei. Înspre asta ar trebui să țintim. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Regner. Acum un minut are cuvântul domnul Teras. President, um, pres Mulțumesc, domnule președinte. Președinta von der Leyen și-a exprimat obiectivul de a avea o Europa unită și puternică și totuși uh, se zvonește că mobilitatea militară uh, și programul uh, emblematic pentru unitatea și mobilitatea europeană va suferi reduceri la nivelul CFM-ului, ceea ce nu este deloc bine. Nu trebuie să punem în joc securitatea noastră, pentru că mobilitatea militară în cadrul CFM-ului este uh, programul cel mai practic de cooperare între UE și NATO, deci n-ar trebui să renunțăm la el. În al doilea rând, în legătură cu Pactul Verde European, care este important, este totuși un program foarte costisitor. Trebuie să ne asigurăm că CFM-ul oferă suficiente resurse pentru ca fermierii și companiile să poată atinge aceste obiective atât de dificile. Dacă nu facem asta, vom uh, ajuta la uh, pierderea economică prin adăugarea de noi restricții în momentul în care fermierii, agricultorii sunt dintre cei mai afectați. Mulțumesc! Minute. Mulțumim! Urmează domnul Cohut. Floor. There is a... Vă mulțumesc! Există un grup de persoane în UE care întrughipează ideea pieței unice zi de zi. Lucrătorii uh, de la frontieră, frontalieri. Pandemia a arătat că aceștia nu au suficientă protecție juridică. Pentru ei, piața unică nu funcționează la greu. Deci când vorbim de redresare, întrebarea e mm, recuperare, redresare către ce? Către o piață într-adevăr funcțională, unde bunurile și oamenii să circule într-adevăr liber. Am văzut care e rezultatul închiderii frontierei în Silezia, la granița dintre Polonia și Germania. Mulți și-au pierdut locul de muncă doar pentru că statele, de membre, statele membre au acționat egoist. Trebuie să gestionăm această situație. Planul de redresare trebuie să reglementeze drepturile lucrătorilor statelor frontalieri. Noul model de integrare economică trebuie să fie mult mai profund și trebuie să avem un proiect european federal. A venit momentul, acum sau niciodată. Europa Europa nu are nevoie de frontiere. Europa nu trebuie să cunoască niciun fel de graniță. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Cohut. Un minut, domnul Caza. Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul media a fost puternic lovit de această pandemie. Jurnaliștii în continuare și-au riscat viețile, dar, după cum bine știm, au scăzut veniturile din publicitate. Din acest motiv, eu și colegii mei insistăm pe lângă comisie să nu abandoneze trusturile media, să vedem de ce asistență financiară au nevoie. Unii au uh, sugerat un fond permanent pentru jurnalism. Să nu uităm, media au un rol fundamental în democrație. Niciun stat membru nu își poate permite să aibă un sector slab media. Criza financiară generată de această pandemie mă tem că are un efect uh, deosebit de negativ asupra sectorului media. Drept rezultat, uh, este un efect și asupra democrației din țările noastre. Voi face tot posibilul împreună cu colegii mei, în așa fel încât acest ajutor să fie oferit cât mai repede, în spiritul unei democrații puternice. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Caza. Doamna Ionceva, un minut. Life and health Mulțumesc. Viața și sănătatea n-au niciun preț. Ar trebui să uh, nu facem eforturi pentru a ajuta. Însă cei mai slabi nu se pot recupera la fel de repede ca cei mai puternici. Europa cu mai multe viteze, cu 27 de viteze, nu poate fi acceptabilă. Aș avea trei întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, nu credeți că planul de redresare nu trebuie adoptat de guvern în spate ușilor închise? Ar trebui să existe o monitorizare democratică din partea Parlamentului. În al doilea rând, resursele pe care le are fondul trebuie să ajungă la cei care chiar au nevoie, nu la oligarhi. Comisia trebuie să monitorizeze în mod real felul în care statele membre utilizează aceste fonduri. Și un ultim comentariu legat de statul de drept. Dacă permitem o mai mare deteriorare a statului de drept, încât să ajungem la un punct de neîntoarcere. Aceasta va fi periculos și cer Comisiei să aloce fonduri pentru a susține o mass media independentă și liberă. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează acum doamna Weiss, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Da, să nu uităm că foarte multe persoane au fost uh, acum afectate de uh, COVID și, într-adevăr, trebuie să-i ajutăm pe ceilalți și putem să o facem în mai multe feluri. Însă niciodată nu trebuie să acționăm în mod irresponsabil. Pe seama celor mai vulnerabili, fie că e vorba de cetățeni sau de țări. Uh, eu am impresia că rezoluția pe care o vom vota mâine e periculoasă. Nu din cauza instituției noastre, ci pentru că vom uh, oferi din nou miliarde fără să impunem niciun fel de condiții și asta e nesănătos, am făcut asta deja și știm care sunt riscurile și n-am vrea să pierdem ceea ce avem deja. Uniunea Europeană e un model de tranziție ecologică, de inovare și de democrație. De ce? Pentru că noi nu am subminat suveranitatea națională, ci am dorit să cooperăm pentru a avea o economie comună, pentru că noi am mizat pe schimburile transfrontaliere, pentru că știm să ne uh, întrajutorăm și vrem o concurență sănătoasă și viabilă. De aceea mâine nu voi vota rezoluția, cred că e părtinitoare. Mulțumim. Urmează un minut domnul Silva Pereira. Micro. Mulțumesc, domnule președinte. Cu microfonul vă rugăm. Mulțumesc, domnule președinte. Acest plan de redresare economică propus de Comisia Europeană ar trebui să uh, treacă prin două teste esențiale. Unul al credibilității și al doilea al solidarității. În primul rând, testul de credibilitate pentru că nu putem uh, utiliza doar bagheta magică financiară, trebuie să avem resurse financiare suficiente pentru această criză fără precedent. În al doilea rând, testul solidarității. Trebuie să mobilizăm investiții acolo unde este cu adevărat nevoie, fără a obliga statele membre să intre într-o nouă criză a datoriei suverane, pentru că datoria trebuie să fie garantată de bugetul comunitar și transferată către statele membre sub formă de subvenții mai degrabă decât sub formă de împrumuturi. Deci credibil și solidar. De asta avem nevoie și Parlamentul European nu cere mai mult decât ceea ce trebuie să facem, nu cere mai mult, dar nici mai puțin. Mulțumesc! Minute, Mulțumim. Un minut, domnul McAllister. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, doresc să fac doar un comentariu în plus după ce am ascultat această dezbatere cu un interes deosebit preț de aproape două ore. Această pandemie nu cunoaște frontiere nici răspunsul UE n-ar trebui să aibă frontiere. De aceea, președinții de comisii parlamentare, mai ales cei care se ocupă de politici externe, au lansat o declarație comună și cerem o cooperare strânsă cu vecinii și partenerii noștri pentru a combate pandemia ca o problemă imediată de sănătate și să luptăm împotriva consecințelor viitoare foarte grave. În trecutul recent am văzut exemple minunate de cooperare, dar am văzut și izolaționism, concurență dură între națiuni pentru medicamente, pentru echipamente, propagandă, dezinformare din partea terțelor state și atacuri cibernetice. Toate aceste lucruri arată că pandemia are o semnătate globală. E o provocare globală. CFM-ul va fi principalul instrument de a rezolva problema, uh, instrument din Uniunea Europeană. Și trebuie să ne susținem partenerii din imediata noastră vecinătate și nu numai. Toate acestea trebuie să fie acoperite în viitorul cadru financiar multianual. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule McAllister. La sfârșitul dezbaterii intervin încă o dată Comisia și Consiliul, iar uh, numele Comisiei, domnul Maroș Șefcovici. Yes, it works. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați membrii ai Parlamentului European, aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru această dezbatere. Declarațiile dumneavoastră au fost foarte ambițioase și aprinse și din toate aceste intervenții văd că vă doriți clar ca Uniunea noastră europeană să iasă mai puternică din această criză, mai modernic, mai, mai modernă, mai uh, sustenabilă și mai rezistentă. Acestea au fost îndemnurile prezentate de liderii grupurilor politice, cum ar fi doamna Garcia Perez, domnul Ciolor sau domnul Lamberts. Și noi, Comisia Europeană, apreciem foarte mult colaborarea cu Parlamentul European, mai ales în ultimele săptămâni, când Dumneavoastră ați luat niște decizii uh, importante pentru a le oferi cetățenilor ceea ce era atât de necesar. Da? Ne-am concentrat pe salvarea de cât mai multe vieți omenești la început, după aceea uh, ne-am concentrat pe păstrarea cât mai multor locuri de muncă și acum discutăm despre relansarea economiei europene, de modul în care ne vom reveni de pe urma acestei crize atât de grave. Și vă mulțumesc pentru toate acestea, deoarece prin urma acestei uh, cooperări am putut lua peste 200 de măsuri în ultimele săptămâni, unele propuneri legislative foarte importante pe care le-ați adoptat dumneavoastră și care merg în direcția ajutorării oamenilor uh, la fața locului pentru a face față acestei crize fără precedent. Datorită eforturilor acestea și datorită eforturilor eroice ale cadrelor medicale, datorită disciplinei de care au dat dovadă cetățenii noștri, în sfârșit vedem că numărul victimelor uh, încet încet uh, e în scădere. Însă știm cu toții că au fost, a fost o perioadă foarte dificilă. A fost greu, însă ce e mai greu încă n-a venit. Cum anume ne vom reveni după această criză economică, cum ne vom relansa economia, cum vom reveni la normal. Și așa cum a spus domnul Weber, s-ar putea să fie momentul Schumann al generației noastre. Prin urmare, vă sunt recunoscător pentru discuția de astăzi, deoarece așa cum a spus domnul Silva Pereira, trebuie să fim suficient de ambițioși pentru a face față acestei încercări a solidarității și credibilității europene. Permiteți-mi acum să retrec, să trec din nou în uh, revistă o serie din propunerile la care lucrăm vrem să ne concentrăm reacția pe un buget puternic pe termen lung, un cadru financiar multianual cu un instrument puternic de redresare ar spori în mod considerabil puterea financiară a Uniunii Europene. Și aș spune că e vorba de o ambiție nemai întâlnită. Și nu îi dau dreptate domnului Verhofstadt când spune că totul e ca de obicei, că e business as usual. Personal, am fost implicat la ultimele negocieri pe CFM și ce s-a făcut acum nu s-a mai făcut niciodată. Deci e ceva foarte ambițios și îndrăzneț și cred că, datorită sprijinului dumneavoastră, vom putea obține rezultate pentru a face față acestei provocări care ne privește pe toți. Vreau să vă dau asigurări în legătură cu uh, un lucru și anume vom consolida toate acele politici care s-au dovedit a fi utile. Vom avea o finanțare suplimentară la politica de coeziune. Ne vom concentra mai ales pe cei care au suferit cel mai mult în timpul crizei. Vrem de asemenea să folosim uh, tot ce s-a făcut la InvestEU sau la Orizont Uh, pentru a-i sprijini pe oamenii de știință și, bineînțeles, nu uităm aspectele sociale atât de importante în care îi privesc pe lucrătorii din Uniunea Europeană. Trebuie să combatem sărăcia și trebuie să ne asigurăm că fondul de tranziție justă va funcționa în mod eficient și, bineînțeles, că nu putem să uităm de femei, de părinți, uh, de toate chestiunile ce țin de mm, egalitatea între sexe, care, va fi, care vor fi foarte importante pentru relansarea economică. De asemenea, venim cu un nou instrument pentru solvabilitate pentru a împiedica falimentele cauzate de această criză. Și vrem de asemenea să dezvoltăm un nou program de sănătate care să ne permită să fim pregătiți pe viitor. Vă spun că nu e deloc business as usual, din potrivă e o reacție foarte ambițioasă la criza actuală. Aș vrea de asemenea să le răspund domnilor Lambert Seicaud și Ertug. Da, vrem să folosim această putere financiară pentru ca economia noastră să devină mai ecologică, mai sustenabilă. Și această criză ne-a învățat un lucru și anume că trebuie să fim mai rezistenți, să avem o strategie, o autonomie strategică. Sunt domenii în care va trebui să fim mult mai activi decât uh, în trecut. Și acesta este obiectivul nostru. Acum, colegilor care au subliniat importanța resurselor proprii, aș vrea să le spun următorul lucru. Vă asigur că noi acum uh, lucrăm activ pe marginea tuturor opțiunilor. Majoritatea au fost menționate aici și vom prezenta o propunere care credem noi uh, că va fi acceptabilă pentru toată lumea și care va fi adoptată prin votul dumneavoastră și prin votul statelor membre în Consiliu. E foarte clar că dacă vrem să facem față acestor provocări, nu putem să o facem decât prin implicarea doamn, dumneavoastră, prin controlul clar al Parlamentului European. Domnule președinte, înainte de a încheia, aș avea două observații pe scurt în legătură cu ceva ce nu are neapărat legătură cu subiectul discuției noastre sau au fost elemente ridicate în discuție. Domnii Olivier și Ormace s-au referit la sentința Curții Constituționale Germane. Vreau să vă spun că în ciuda faptului că acum studiem în mod uh, detaliat această sentință, Președinta noastră, von der Leyen, a spus foarte clar că dacă e vorba aici de independența Băncii Centrale Europene și de faptul că um, dreptul comunitar are întâietatea asupra dreptului național, se va folosi uh, fiecare opțiune posibilă, inclusiv procedura de infringement. Doamnei Ionceva, aș vrea să-i transmit că ne ocupăm acum de un raport cu privire la statul de drept. Vom studia toate problemele cunoscute, dar vom studia de asemenea și modul în care guvernele noastre mm, se folosesc de prerogativele speciale în această perioadă și vom face tot posibil pentru a se reveni la modul democratic uh, obișnuit de funcționare. Deci sunt um, informații pe care vi le vom oferi ulterior în septembrie. Încă o dată vă mulțumesc pentru această dezbatere, pentru ideile pe care ni le-ați propus, pentru încurajările și pentru ambiția pe care am simțit-o în intervențiile dumneavoastră. Șefcovici. Mulțumim, domnule comisar Șefcovici. La sfârșitul dezbaterii, doamna Brâniac, în numele Consiliului, are cuvântul. Honorable members, ladies and... Doamnelor și domnilor, Mă bucur să mă aflu din nou în persoană în fața dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de utilă. Vom transmite mai departe colegilor noștri acest mesaj și președintelui Consiliului European și echipei sale. În fața acestor circunstanțe extraordinare, e clar că trebuie să muncim și mai din greu în beneficiul economiei și a cetățenilor noștri. Așa cum spunea președintele Charles Michel, obiectivul este acela de a construi un răspuns pe termen lung comun în fața crizei COVID-19. Aceasta pentru a completa răspunsul larg pe care l-a oferit UE cu ajutorul dumneavoastră în ultimele săptămâni. Președintele Comisiei ne-a prezentat astăzi felul în care va fi modificat CFM-ul și uh, planul de redresare ambițios. Așteptăm în continuare detaliile acestei propuneri a Comisiei și de aceea înțelegeți că nu pot uh, comenta pe marginea conținutului acesteia. Propunerile vor trebui analizate în forurile corespunzătoare și la Consiliul European pentru ca acesta să își formeze o poziție asupra textului. Următorul CFM ar trebui să fie piatra de temelie pentru redresarea economică europeană, pentru o reconstrucție și o restabilire a pieții unice în perioada post-COVID pentru a asigura investiții masive, private și publice absolut necesare, pentru a încuraja potențialul investițiilor, mai ales în noua perspectivă financiară economia post-criză ar trebui să devină mai rezistentă și autosuficientă, pentru ca redresarea să fie rapidă și de succes. De asemenea, coeziunea, convergența și solidaritatea vor fi piloni esențiali. Cooperarea în continuu între instituțiile noastre va fi o parte esențială în acest proces. Președinția este uh, convinsă că trebuie să menținem relațiile existente bune pe care le-am stabilit deja în răspunsul dat uh, în fața crizei și o vom face și în continuare și vom asculta punctul de vedere al Parlamentului. În această perioadă am ținut cont de raportul din proprie inițiativă și rezoluțiile pe care le pregătiți. Toate acestea ne reamintesc foarte bine care este poziția Parlamentului în contextul crizei. O cooperare interinstituțională pozitivă va fi esențială și pentru munca la nivel sectorial, pentru că va trebui să lucrăm împreună pentru a adopta programe sectoriale la momentul potrivit și suntem dispuși să lucrăm alături de dumneavoastră pe această temă. De aceea, domnilor și domnilor, așteptăm în continuare o cooperare bună între instituțiile noastre pentru a avea un CFM ambițios de viitor și pentru a oferi un răspuns puternic în fața provocărilor actuale. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă ministru Brâniac. Dezbaterea comună a luat sfârșit. Votul cu privire la noul CFM și planul de redresare va avea loc joi și vineri și ședința aceasta se suspendă până la orele 9.45.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 Colegul Cristian Mazulters a părăsit grupul SD pentru a se alătura grupului ECR începând cu data de 13 mai 2020. Trec acum la anunțarea rezultatelor primei votări. INTA s-a adoptat. Juri adoptat, TRAN adoptat, Tran adoptat. Tran adoptat. Muntenegru adoptat. Serbia adoptat. India adoptat. UE Ucraina adoptat. UE Bielorusia adoptat. UE Serbia a adoptat. Convenția ICAT adoptată. Mauritania adoptat. CFP adoptat. CFP, cabotaj Germania, Elveția adoptat. Cabotaj Italia, Elveția adoptat. Schimbul automatizat de date cu Marea Britanie respins. Obiecție. Prima parte adoptată, amendamentul 1, partea a doua adoptat. Decizii de descărcare bugetară. FCH adoptat, Clean Sky adoptat, BBI adoptat, EIOPA adoptat, HSL adoptat, IMI 2 adoptat, Shift to Rail adoptat, Agenția pentru Mediu adoptat, ERA adoptat, ESMA adoptat, GSA adoptat, MCDDA adoptat, Agenția Europeană pentru Securitate Aeriană adoptat, EASO adoptat, Parlament adoptat. Curtea Europeană de Justiție adoptat. Ombudsmanul European adoptat. Controlorul European pentru Protecția Datelor adoptat. Curtea de Conturi adoptat. CDT adoptat, Consiliul adoptat, ENISA adoptat, 10 de FOB adoptat. FK adoptat. Serviciul European de Acțiune Externă adoptat. SESAR adoptat. Fundația Europeană pentru Formare adoptat. Eurojust adoptat. ITER adoptat. BEREC adoptat. Eurofound adoptat. ACER adoptat. EULISA adoptat, Eite adoptat, ESA adoptat, EDF adoptat, EIG adoptat, ESMA adoptat, EBA adoptat, CEPOL adoptat, Agenția pentru Produse Chimice adoptat, ECDC adoptat, EFSA adoptat, Comisia adoptat. Agenția pentru Drepturi Fundamentale adoptat. Comitetul Regiunilor adoptat, Frontex adoptat, Europol adoptat, EMA adoptat și CS adoptat. Iată rezultatul voturilor care au avut loc în această după-amiază. Acum trecem la cel al doilea pachet de votare, un prim bloc de amendamente în ce privește rezoluțiile privind descărcarea bugetară. De asemenea, Vom trece la votul final în ce privește obiecția în virtutea articolului 112 în ce privește soia gen modificată genetic. Voturile se vor derula la fel cum s-a întâmplat și pentru prima rundă de votare. Votul începe la orele 20 și durează până la 21 și 15. Votul va fi deschis, cum vă spuneam, peste câteva minute. Veți avea timp să votați. Rezultatele vor fi transmise mâine dimineață la deschiderea sesiunii începând cu ora 9. Iată, acestea fiind spuse, am să suspend aici ședința noastră, care se va relua mâine, joi, 14 mai, la ora 9. Cineva s-a scris la cuvânt? Nu, nu pare să fie cazul. Ordinea de zi a fost publicată între timp și este disponibilă pe site-ul web al Parlamentului. Dragi colegi, Suspend aici sesiunea, vă mulțumesc pentru colaborare, votați cu bine și ne vedem mâine dimineață.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 acest test. quella che tu fai, Geronimo Eh? Du vill starka över, man